Uh, bună ziua, stimați colegi, cel puțin bună ziua acelora dintre dumneavoastră care sunteți prezenți în sală. În primul rând, aș dori să uh, trecem la adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, o considerăm adoptată și vă mulțumesc. De asemenea, trebuie să adoptăm procesul verbal a ședințelor din 25 septembrie și 9 octombrie. Dacă nu sunt comentarii sau observații, le considerăm adoptate. Nu avem comunicări ale președinției, însă la punctul 4 de pe ordinea de zi avem un raport privind negocierile interinstituționale în curs. Aici avem trei uh, coloane de fum alb, să le spunem așa, să facem o analogie cu alegerile pontificale. S-au încheiat cu succes trei triloguri. În primul rând, uh, dialogul privind uh, anazamentele tranziționale de pe 25 octombrie. După cum știți, era vorba de o procedură rapidă pentru pachetul CRCRD. S-a ajuns la un acord politic. S-a uh, agreat un compromis, uh, utilizându-se pe o parte ca bază textul Consiliului, însă pe de altă parte s-au s-a eliminat uh, elementul dinamic și parametrul respectiv de la 3% la 0%. Pe celelalte elemente nu au existat diferende semnificative. Se prevede o întrunire pe 20-21 noiembrie în acest sens, lucru important pentru că noile dispoziții de contabilitate intră în vigoare la 1 ianuarie. <clears throat> Prin urmare, va fi timp suficient pentru intrarea în vigoare a acestei etape de phase-in care presupune o introducere treptată a noului cadru care este mult mai cuprinzător și solicitant. Poi poziția Consiliului și a Parlamentului a fost apropiată pe al doilea dosar privind achiul, s-a ajuns la un acord chiar la primul trialog de pe 25 octombrie. Textul final, după ce s-a diseminat materialele grupului de lucru tehnic, par- Parlamentul a asigurat obținerea unui termen mai scurt pentru transpunerea uh, textului în norme de drept intern și a ajuns la un acord și pe marginea altor aspecte, cum ar fi uh, definiția pentru acele embedded derivatives și alte dispoziții relevante. inclusiv în ceea ce privește depozitele preferențiale la considerente. S-a ajuns, uh, după multe trialoguri în acest caz, la un acord și pe, planul, pe marginea planului Juncker. Rămân două chestiuni deschise aici. Una se referă la guvernanță și cealaltă la finanțare. Aici nu s-a ajuns la un rezultat după ultimul trilog, discuția a fost redeschisă de Consiliu, dar în cele din urmă s-a ajuns la un compromis pe marginea ambelor elemente și pot să spun că practic se aliniază rezultatul la forma agreată la trilogul anterior. Un rezultat, prin urmare, satisfăcător și o veste bună pentru că regulamentul în forma revizuită va putea astfel intra în vigoare în 2018, oferind certitudine investițiilor care vor ști că pot să-și continue planurile de investiții și, pe de altă parte, se asigură și îmbunătățirea mecanismelor de resort, permițând un grad mai ridicat de mobilizare a investițiilor la nivelul întregii Uniuni. și ierarhie e foarte importantă, e vorba de un instrument care permite constituirea unui tampon pentru datorie. Cu alte cuvinte, un rezultat pozitiv pe cele trei trialoguri, Parlamentul a obținut rezultatele dorite la timp și poate contribui și la definirea conținutului legislației în conformitate cu mandatul acordat prin votul din comisia noastră. Putem trece acum la punctul 5. Adoptarea proiectului de calendar al întrunirilor ECON pentru 2018. În mape veți găsi acest calendar în forma adoptată de coordonator pe 26 octombrie. Dacă nu sunt uh, comentarii, formulate până la încheierea ședinței de astăzi, acest proiect de calendar va fi considerat adoptat. Putem trece acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Raportul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. E vorba de un aviz de această dată Știți că operăm în rotație cu Comisia Bugete. În acest an, Comisia răspunzătoare pe fond este bugete. Noi avem un aviz, iar raportor este vicepreședintele nostru, domnul Ludek Niedermayer. Suntem în etapa de examinare a amendamentelor. Am primit 104 amendamente. Dăm cuvântul raportorului. Mulțumesc. Uh, nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru această dezbatere, dar cred că ne vom descurca. După cum ați spus, domnule președinte, e vorba doar de un aviz. De raport se ocupă Comisia Bugete. Știți, conform regulilor, trebuie să ne limităm avizul la 1500 de caractere, de aceea este deosebit de important uh, să avem uh, amendamente bune, bine formulate, care să îmbogățească textul original. Uh, s-a spus deja că avem mai bine de 100 de amendamente, din ele încercăm să le alegem pe cele uh, esențiale care merg în direcția compromisurilor propuse de noi. Am formulat 16 compromisuri care vor fi discutate mâine la întâlnirea raportorilor din umbră. Pornind de la aceste puncte, vom încerca să adunăm sprijin pentru anumite amendamente. Am să subliniez 3-4 lucruri pe care noi le dorim în raport. În primul rând, ideea că rolul B este să intervină în caz de deficiențe majore, probleme majore pe piață și să sprijine ariile prioritare ale politicii economice europene, cum ar fi finanțarea cercetării și dezvoltării, uh, sprijinirea dezvoltării ecologice și sprijinul accesului la finanțe de către IMM-uri în special. Apoi, ce subliniem în raport este nevoia de a clarifica cât de curând posibil impactul Brexitului asupra poziției financiare a Băncii Europene de Investiții, apoi agenda fiscală a ECON și a Parlamentului. Am văzut în ultimele zile o temă deosebit de importantă, deci subliniem importanța în acest context a transparenței, a responsabilizării, evata, evitarea evaziunii și eludării fiscale care pot să apară în conjuncție cu activitățile anumitor clienți ai Băncii Europene de Investiții și pe lângă acesta subliniem și importanța consolidării mandatului extern al Băncii Europene de Investiții în contextul altor politici și să asigurăm finanțarea acelor politici esențiale pentru noi în statele vecine, cum ar fi Ucraina. Aștept cu nerăbdare discuțiile de mâine de la întâlnirea raportorului din umbră și sper că vom uh, reuși să asigurăm un sprijin consensual pe marginea compromisurilor și amendamentelor. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim și noi raportorului. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Primul intervenient, Ramon Heregadondo, din partea Socialiștilor și Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun că mulțumesc domnului Niedermayer pentru munca realizată. Și, deși n-am putut decât să mă uit din scurt la acest text pe care ni l-a adus uh, pentru întâlnirea raportorilor din umbră de mâine și pot să spun că am văzut deja că există dorința de a ne înțelege și de a ține cont de multe din amendamentele pe care le-am prezentat. Aș vrea uh, acum să mă limitez, domnule președinte, să vă explic ceea ce a prezentat grupul meu, grupul socialist. În primul rând, dacă ținem cont de impactul macroeconomic uh, al muncii pe care o face BEI. E important să ținem cont că previziunile de impact macroeconomic uh, pentru BEI ar putea reprezenta în jur de 2,25% din PIB-ul Uniunii Europene și ar putea crea peste 2 milioane de locuri de muncă. De aceea ni se pare important să se țină cont de acest impact macroeconomic în perspectiva noastră economică. Și tot în aceeași idee, pentru a nuanța un pic ceea ce a spus raportorul, ideea că BEI are în continuare o funcție anticiclică, dacă ținem cont de faptul că volumul investițiilor în UE nu a ajuns la nivelul pe care îl avea înaintea crizei, și dacă luăm notă de faptul că uh, Banca Europeană de Investiții are și o funcție de uh, stimulare, de promovare a creșterii economice și a cererii pe piață. Am prezentat un alt amendament care se referă la nevoia de clarificare a numărului de mandate pe care raportorul le consideră excesive. Noi considerăm că e mai bine să nu se facă o referință clară la aceste mandate și de aceea am propus eliminarea respectivului alineat. Ne-am dorit, pe de altă parte, să menținem importanța BEI în cadrul operațiunilor externe și aici nu trebuie să uităm și de faptul uh, că rolul nostru în domeniul cooperării este esențial și este vorba de o bancă publică pentru dezvoltare. De asemenea, considerăm că BEI ar trebui să aibă și o funcție analitică, deci nu doar ca și instituție financiară, ci ca o adevărată bancă de cunoștințe și de bune practici, menținând legătura cu experții din partea UE. Am precizat și faptul că BEI ar trebui să-și întărească activitățile în lupta împotriva schimbării climatice și în domeniul bioeconomiei și aici considerăm că suntem pe aceeași lungime de undă cu raportorul. În acest domeniu al activității economice, practic, uh, miza este foarte mare, este vorba de viitorul nostru și uh, faptul că ne dorim ca Statele Unite să nu ne depășească uh, în aceste uh, domenii. Aș mai semnala foarte rapid câteva amendamente care sunt foarte importante. E vorba de uh, apărarea drepturilor IMM-urilor, făcând o referință deosebită la activitatea BEI. Un alt amendament care se referă la acele proiecte cu o capacitate deosebită de a genera locuri de muncă, uh, nevoia ca Brexitul să nu reprezinte o reducere de capital pentru BEI, lupta BEI uh, împotriva fraudei fiscale, pentru că, iată, ne ajung uh, din nou informații legate de frauda fiscală care au provocat o adevărată alarmă socială și uh, știm cu toții Uh, care este activitatea Parlamentului nostru în uh, domeniul Panama Papers. De aceea considerăm că BEI are un rol important de jucat. Susținem și importanța industriei culturale, uh, care ar trebui să reprezinte un obiectiv al investițiilor BEI. Oferim chiar posibilitatea de a exista o legătură mai directă cu cetățenii printr-o comunicare adecvată care să-i permită uh, să aibă acces la resurse mai clare și facem și referință la numirea președintelui BEI fără participarea Parlamentului European. Aș mai uh, semnala aici că există amendamente care pe noi ne interesează foarte mult, de exemplu posibilitatea ca beneficiile BEI să ajungă la bugetul UE pentru anumite domenii și în ceea ce privește investițiile făcute de statele membre contribuțiile statelor membre pentru proiectele uh, de investiții publice să nu fie considerate la capitolul de deficit. Deci este vorba de o flexibilizare a pactului de stabilitate. Iată câteva dintre ideile noastre ale socialiștilor și mâine vom lucra alături de raportorul principal pentru a ajunge la un raport de aviz cu un consens cât se poate de larg. Mulțumesc! Uh, Mulțumim! Nu văd pe nimeni din partea ECR-ului, mai precis raportul din umbră din partea ECR, nici de la ALDE, nici de la Verzi, nici de la GUE, de la Verzi. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că ceilalți raportori din umbră n-au venit și îmi pare rău că mâine n-am să pot eu veni Ziua noastră de deplasare, am sperat să o pot uh, reprograma, dar nu s-a putut. Am să trimit uh, amendamente în cursul zilei de astăzi. Aș începe prin a vă spune că mă bucur să văd că multe dintre amendamentele propuse de noi au fost acceptate și, de asemenea, compromisurile vin să îmbunătățească textul. Uh, le vom sprijini pe câteva dintre ele. E îmbucurător că și colegii sunt de acord că BEI este o instituție importantă pe planul investițiilor care ar putea îmbunătăți situația la nivelul Uniunii Europene. E important ca noi în comisia noastră și între raportorii din umbră să încercăm să facem ca BEI să investească în acele sectoare care îmbunătățesc viața cetățenilor. Investițiile în proiecte cu beneficii concrete, care altfel nu atrag finanțare privată, prin acest tip de investiții, BEI ar putea compensa ultimii 10 ani de subfinanțare și subinvestiții. Apoi, alte domenii subliniate de noi ar fi acela că BEI sau fondurile europene nu pot compensa lipsa generală de surse de investiții la nivel european. Această problemă poate fi rezolvată doar individual și colectiv în același timp de statele membre care și-ar asuma inițiative inteligente în domeniul fiscal, sprijinind societățile comerciale în încercarea lor de a îmbunătăți economia. Nu suntem de acord cu ce se spune în text, și anume că stabilitatea fiscală este o precondiție esențială pentru o creștere economică durabilă și stabilă. După cum spune în momentul 43, cauzalitatea ar putea fi inversă. Și sunt dovezi că această consolidare fiscală a însemnat stagnarea economică în Uniunea Europeană. Acest text nu vizează politica fiscală și nu o să ajungem la un acord pe această temă, pentru că între grupuri ne tot certăm pe această temă. Aș sugera, prin urmare, să se elimine această teză. L-am rugat pe raportor și pe ceilalți raportori din umbră să țină cont de următoarele observații ale noastre. În primul rând, o trimitere la acea țintă de 1,5 și uh, menționarea nivelului investițiilor în combustibili fosili, la amendamentul 59. Oamenii de știință ne spun că ne uh, Uh, îndreptăm spre un scenariu cu 3 grade în contextul actual și pe lângă asta au mai fost și incendiile de pădure și uraganele din ultimul timp. Trebuie să ne angajăm clar uh, pe calea acestei limite de 1,5 grade. ceea ce privește impactul Brexitului, e important să spunem că Sigur, Regatul Unit are dreptul să beneficieze de investiții atâta timp cât încă este membru. Astfel de proiecte trebuie să vină cu condiționalități clare și după Brexit Regatul Unit va trebui să respecte aceste condiții sau să dea banii înapoi. De asemenea, vă atragem atenția asupra amendamentelor 1-3 în ceea ce privește anunțătorii de conștiință și uh, amendamentul referitor la domeniul de aplicare ale PPO. Am vrea ca acestea să intre în calcul pentru compromisuri. Apoi, uh, amendamentul referitor la egalitatea între sexe în Consiliul de Administrație al Băncii uh, Europene de Investiții este un amendament deosebit pentru că vrem ca această bancă să fie într-adevăr reprezentativă pentru cetățenii europeni, mai ales în contextul în care comportamentul bărbaților în relația cu colegilor femei a ajuns să fie acum în atenția tuturor date fiind scandalurile recente. Una peste alta, progresele de până acum ne mulțumesc, ne pare rău că nu putem participa mâine, însă sperăm că și amendamentele noastre vor fi avute în vedere. O să vă trimitem o listă anotată ca să vedeți foarte clar ce avem de gând și le urez raportorului și raportorilor din umbră mult succes în încercarea de a ajunge la un text echilibrat. Vă mulțumesc! Mulțumim! Nu văd nici uh, solicitări de intervenție spontană, așa că mă întorc acum spre raportor. Vă mulțumesc uh, foarte mult, vă mulțumesc, uh, rapor, mulțumesc raportorul din umbră care sunt prezenți. O să încercăm să venim cu compromisuri inspirate și să găsim un mod de a avea sprijin general pentru anumite amendamente. O să vedem cum merg discuțiile mâine, păstrăm legătura și sperăm să definitivăm un aviz care să beneficieze sprijin larg la Econ. Mulțumim. Termenul calendarul este următorul. Vot în comisie. În 20 noiembrie. Trecem acum la punctul 7. Dezbaterea comună pe marginea a două propuneri, CCTB și CCCTB. Propunerile privind bazele fiscale comune le discutăm împreună. Suntem în etapa de examinare a amendamentelor. Avem 414 pentru raportul CCTB, inclusiv 59 ale raportoarelor și 201 amendamente pentru raportul CCCTB, 30 din partea raportorului, domnul Lamasur. Știm cât de importantă este această legislație. Și sperăm că acest aviz va fi avut în vedere și de Consiliu, pentru că, sigur, nu vine cu textul final care va fi votat, însă ar putea să ofere sugestii extrem de utile în materie de fiscalitate digitală, de exemplu, în contextul CCCTB. Dacă rămâne la principiul de impozitare, de impozit pe profit. Le mulțumesc ambilor raportori pentru eforturile depuse până acum. Începem cu domnul Paul Tang, șapte minute aveți. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea pentru toate amendamentele depuse, care au fost foarte interesante pentru mine. Discutarea acestor amendamente cred că vine la un moment foarte potrivit, pentru că ieri au apărut documentele Paradise Leaks, am uh, văzut că diferiți oameni, inclusiv eroi din tinerețea mea, cum a fost Bono, găsesc diferitele modalități de a-și plăti uh, taxele. De asemenea, a venit și propunerea republicanilor din SUA de reformare a, a sistemului de impozitare a întreprinderilor, o scădere a impozitelor până la 20% pentru societățile comerciale din SUA și se pune întrebarea care poate să fie răspunsul european și o parte a acestui răspuns este tocmai această bază fiscală comună pentru societățile comerciale. Este un bun uh, răspuns pentru că se orientează respectând principiul unei impozitări unitare. În sistemul actual, o firmă poate decide unde să-și uh, parcheze profiturile și în temeiul acestei uh, propuneri un stat este, statul este cel care decide unde se regăsesc aceste profituri și care este baza pentru a le, pentru a le impozita și, punând, și se pune capăt astfel planificării fiscale agresive. Domnul McCarthy, Matt McCarthy, prin uh, amendamentul 97, își dorește aplicarea acestui principiu într-un mod global. Eu sunt uh, profund convins că dacă uh, Uniunea Europeană va adopta un acest sistem uh, de impunere fiscală unitară împreună cu Statele Unite ale Americii și cu alți actori importanți, atunci acest principiu pe plan uh, global va deveni unul uh, dominant. Astfel se va schimba de asemenea și natura competiției fiscale. După cum am spus, am putea să, competiția fiscală ar putea să se oprească. Este oportunitatea de a pune capăt planificării fiscale agresive și ar duce la o adevărată competiție. Amendamentele diferi- uh, depuse de diferite grupuri uh, politice se referă la competiția fiscală, la, la această problemă. Și grupul meu politic a pornit de la ideea unei uh, cote fiscale minime Alții consideră că fiecare țară în parte ar trebui să-și poată impune propria rată, uh, cotă de, de, de impozitare. Și Emmanuel Macron a venit cu această propunere de a avea un coridor, o marjă între o cotă minimă și una maximă de impozitare prin anumite amendamente se fac câteva completări, de exemplu taxarea unor platforme digitale, cum ar fi Google și Facebook. Alena Masor, împreună cu mine, deja am plecat de la activitatea exercitată, de la munca făcută deja de, de OCDE, de exemplu, ceea ce se, ref, se reflectă și prin amendul 87 depus de domnul Caras sau 134 de domnul Marcus Ferber Marcus Ferber ajunge la concluzia că trebuie să ținem cont și de sediul virtual al unei uh, societăți comerciale și cred că în această direcție, în, în această direcție ar trebui să meargă Parlamentul European. O completare ulterioară adusă de amendamente se referă la durabilitate. Câteva uh, amendamente acoperă ideea unei deduceri durabile este o linie care cred că merită uh, discutată cu ocazia reuniunii raportorilor din umbră și aș dori să mai insist asupra unui alt uh, element. Peter Iezek, de exemplu, își dorește ca pentru, și consideră că pentru o bună punere în aplicare a sistemului, a unui sistem unitar fiscal european ar fi nevoie de o mai bună cooperare între autoritățile fiscale naționale. Ar fi nevoie, de exemplu, de un schimb automat de informații între acestea. Apoi, amendamentele depuse la uh, propunerea originală ne arată că există uh, dorința de a um, aplica un uh, prag uh, mai mic de 750 de milioane. Bent Luke, de exemplu, își dorește reducerea acestui prag pe o perioadă de 5 ani după o evaluare pozitivă și există alți colegi care se gândesc la o perioadă de 10 ani, deci există diferențe în propunerile făcute, dar acestea tind să preferă un, uh, un prag mai redus. Interes este suscitat și când vine vorba de deducerea uh, ratelor de dobândă, de exemplu. Eu nu cred că ar trebui să renunțăm foarte rapid la marja prevăzută pentru investiții și pentru uh, creștere. Dacă Parlamentul European susține ideea creării unei uniuni a piețelor de capital, trebuie să rezolvăm și problema datoriei um, corporațiilor nu putem să ne bazăm doar pe datoria, rezolvarea problemei datoriei suverane. Cred că capitalul și datoria trebuie să fie uh, tratate uh, la fel. Deducerea ratelor de dobândă poate duce la distorsionarea activității firmelor uh, normale. Însă, cred că este o discuție pe care trebuie să o purtăm mai pe larg. Și, în fine, aș dori să mai insist să mai insist asupra unui, uh, unui uh, aspect uh, super deducerea prevăzută pentru activitățile de dezvoltare și dezvoltare. Eva Jolie, prin amendamentul 222, de exemplu, a încercat să limiteze deducerea pentru cheltuielile legate de forța de muncă. Pot să înțeleg această idee pentru că poate formularea nu este prea clară. Cred că cercetarea și dezvoltarea ar trebui să fie formulată mult mai, mult mai clar, pentru că uh, trebuie să punem accentul pe cercetare și dezvoltare și pe dezvoltarea uh, capacităților forței de muncă până la urmă. Mă apropiu de, de sfârșitul intervenției mele. Vă mulțumesc pentru toate contribuțiile pe care mi le-ați uh, transmit. Uh, mi le-ați transmis împreună cu Alen Lamasur. Am făcut un tur al uh, capitalelor europene, un tur care încă nu s-a, nu s-a încheiat. Vom vizita și România și Irlanda și cred că mai ales ultima vizită va fi una uh, Uh, foarte, uh, foarte interesantă și discuțiile de pe plan național cred că vor fi utile pentru a, a găsi cea mai bună abordare de urmat și în relațiile cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Alen Lamasu, raportor pentru CC, CTB. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus-o și Paul, iată de câteva săptămâni Lucrăm într-o cooperare foarte strânsă, încercând să ținem cont de uh, îngrijorările manifestate de parlamentele naționale și de guverne, bineînțeles. Am arătat care este programul nostru cu claritate. Aș vrea mai întâi să mulțumesc tuturor colegilor care au prezentat foarte multe amendamente la aceste texte. Pe această chestiune fiscală, trebuie să reamintim că este și o chestiune de actualitate care tocmai a fost uh, evocată aici. Din păcate, la această temă, Parlamentul European nu are puterea de a uh, lua decizii, ci doar de a-și exprima părerea. Și știm că primul ministru al nostru, în general, nu prea ține cont de avizul Parlamentului. Uh, de aceea, obiectivul nostru politic este acela de a reuși ca Consiliul de Ministri să fie obligat să analizeze la maxim chestiuni fundamentale pe care le prezintă acest dublu proiect prezentat de Comisia Europeană. Există practic trei obiective esențiale pentru noi și pentru mine în mod special prin CCCTB, în primul rând trebuie să se pună capăt războiului fiscal între statele membre, pentru că vorbim de concurență fiscală și am văzut uh, în ultimii ani aceasta s-a transformat într-un adevărat uh, război în domeniul fiscal față de alți parteneri. S-a făcut foarte mult uh, pe baza propunerilor Comisiei și a OCDE-ului și acum aceste eforturi trebuie duse până la capăt. În al doilea rând, trebuie să armonizăm definiția bazei fiscale pentru companiile din Uniune cu scopul de a armoniza, pentru că armonizarea este un scop în sine și trebuie să fie acceptat ca atare de către statele membre. Acest lucru s-a făcut, de fapt, de către 15 state membre în urmă cu 20 de ani și, între timp, a fost lăsat deoparte. E vorba de a avea un spațiu fiscal unic în spațiul economic și monetar unic pentru toate companiile care lucrează și activează în acest uh, spațiu. În al treilea rând, trebuie să profităm de situație pentru a moderniza și simplifica impozitarea în propriile noastre țări. Acest lucru este deja uh, pe cale de a se face în Statele Unite și dacă spun modernizare, mă gândesc în primul rând să ne gândim și la chestiunile specifice reprezentate de economia digitală și platformele digitale. S-au prezentat de altfel mai multe idei aici, în special inițiativa guvernului francez de acum. Era vorba de un fel de impozitare indirectă și din motive de eficacitate și pentru a ține cont de această oportunitate pe care ne-o prezintă textul în sine, prezentăm posibilitatea de a introduce și impozitarea pentru platformele digitale în cadrul CCCTB. Pentru a atinge aceste trei obiective, propunem, în primul rând, această chestiune să nu fie obligatorie pentru companiile mari și opțională pentru cele mai mici, ci să se aplice pentru toată lumea, garantând aceleași condiții de concurență și o facilitate mai mare pentru administrațiile fiscale, care oricum trebuie să facă eforturi supraomenești. Prin urmare, cele două texte trebuie să se aplice în același timp. Este o chestiune care este dezbătută dacă vedem care sunt amendamentele prezentate. Deci avem nevoie de ambele texte și, prin urmare, propunem și o completare a criteriilor de impozitare într-un stat membru prin impozitarea companiilor digitale și introducând un al patrulea uh, factor pe lângă cele trei prezentate, și anume datele de caracter personal, propunem de asemenea un fond de compensație pentru că este foarte probabil ca implementarea noului sistem să aducă câștiguri fiscale anumitor state membre și pierderi altora, deci există câștiguri în defavoarea altora, prin urmare e nevoie de un sistem de compensare pentru ca aceste diferențe să fie eliminate treptat în timp și, de asemenea, suntem foarte atenți la chestiunile de implementare concretă. S-au prezentat multe amendamente referitoare la termenele rezonabile de implementare, nevoia de flexibilitate și, într-adevăr, dacă vorbim aici de o adevărată revoluție fiscală pentru administrațiile respective, administrațiile naționale, e clar că acestea nu au uh, aceleași competențe, deci trebuie să dăm dovadă de realism. Bineînțeles, voi recomanda eliminarea acelor amendamente care propun respingerea directivei sau doar o armonizare parțială și un sistem opțional, iar amendamentele referitoare la prag Uh, sunt de acord cu ce a spus uh, Paul. Fie sistemul este bun și atunci se aplică tuturor companiilor sau uh, dacă reprezintă costuri suplimentare, atunci de ce să sancționăm companiile mari față de celelalte? Deci, iată principiul după care mă ghidez. pot să vă spun că aș avea nevoie de o expertiză mai mare referitoare la amendamentele prezentate referitoare la grupuri și relațiile intergrupuri. Sunt impresionat de faptul că există colegi care au propus amendamente de natură foarte tehnică și, bineînțeles, sunt deschis față de ele, dar trebuie să le analizez cu atenție. Așa cum sunt la fel de deschis și față de amendamentele referitoare la ponderarea formulei de repartiție între factorii uh, de repartiție geografică a bazei fiscale. În ceea ce privește tratamentul acordat uh, formulelor propuse de colegi. Mi se par foarte interesante toate amendamentele de asemenea referitoare la rolul uh, parlamentelor naționale. Uh, bineînțeles, e nevoie și de un studiu de impact, iar mecanismul unui fond de compensare mi se pare binevenit uh, deci nu cred că sunt dificultăți pentru a introduce și amendamente pentru a reaminti că până la urmă fiscalitatea, impozitarea ține de competența statelor membre și că tratatul uh, are prevederi foarte clare în acest uh, sens. Iată, dragi colegi, domnule președinte, primele reacții și mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuția la acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, ambilor raportori. Și acum trecem la raportorii din umbră. Și primul este vicepreședintele Comisiei, Marcus Ferber, șapte minute. Vă mulțumesc. Desigur, subiectul impozitelor într-un context internațional are astăzi o importanță specială, însă diferența între scandalul Panama și cel actual Uh, ține de faptul că informațiile sunt primite de la, dintr-o altă sursă, însă mecanismele sunt uh, similare, deci cred că am progresat foarte mult în înțelegerea uh, problemelor cu care ne, ne confruntăm și urmează să discutăm în plenară raportul Comisiei de, de Anchetă a Parlamentului nostru. Cred că va trebui să vedem ce se întâmplă Cred că există și alte surse de informații, nu doar uh, firma Fonseca și cea actuală. S-ar putea să ne mai confruntăm și cu alte surse. Câteva remarci generale, în primul rând. Cred că trebuie să înțelegem foarte clar că este vorba de o propunere uh, privind uh, baza fiscală de, de, de impunere, de măsurare acestei, acestei baze fiscale și există o altă uh, propunere referitoare la consolidarea acestei uh, baze de impunere. Și, dragă Paul, uh, propunerea de către Parlamentul European a unor cote minime de impozitare nu cred că va stârni o o încântare prea mare în Consiliul pentru că este o competență esențială a parlamentelor statelor membre. Deci, ca un comentariu preliminar. Trebuie să recunosc că am anumite dubii fundamentale privind impactul asupra culegerii uh, de uh, colectării de impozite de către uh, statele membre, pentru că mi se pare că informațiile care dispunem din acest punct de vedere nu sunt foarte fiabile și este o problemă majoră din punctul meu de vedere și ținând seama de, aceste ne, de această nesiguranță, eu aș considera că ar trebui să fim puțin mai uh, precauți mai ales când vine vorba de cele două lacune din, uh, din uh, propunerea Comisiei Uh, prevederile din, în, în, în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea și uh, investițiile. În ceea ce privește cheltuielile pentru cercetare uh, și dezvoltare. Eu vin dintr-o țară unde există întreprinderi care respectă deja procentul de 3% uh, fără a exista derogarea sau super derogarea pe care ai Uh, pe care ai uh, amintit-o tu, ceea ce înseamnă că aceste întreprinderi din Germania, de exemplu, ar profita de pe urma noului sistem uh, introdus, pentru că ele oricum deja respectă, dacă nu chiar depășesc pragul, pragul respectiv. Cred că există trebuie să există și alte mecanisme, nu doar uh, cel al deducerii uh, cheltuielilor. Și uh, Paul sau altcineva a făcut o propunere de a susține tocmai întreprinderile nou înființate, întreprinderile, întreprinderile um, care nu își desfășoară activitatea de prea mult timp să poată să investească mai mult în cercetare și în dezvoltare, chiar dacă fac uh, pierderi în uh, primii ani de activitate și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la această posibilitate. Apoi, uh, suma prevăzută pentru creștere și pentru investiții, derogarea pentru aceste cheltuieli. Desigur, intenția noastră și obiectivul nostru este de a ajunge la o adevărată piață, uh, o uniune a piețelor de capital și nu știu dacă acest lucru uh, este posibil printr-o politică fiscală. Nu știu dacă propunerea făcută de Comisia Europeană este cea mai potrivită. O, o posibilitate mai directă din punctul meu de vedere se referă tocmai la posibilitățile de deducere a mm, ratelor de dobândă, pentru că astfel am uh, evitat impactul negativ asupra colectării uh, veniturilor fiscale. Și dacă îmi permiteți o notă de subsol, domnule președinte, am uh, condus delegația noastră de la Fondul Monetar Internațional, unde fusese prevăzută o discuție cu reprezentanții OCDE, um, care nu a mai avut loc până la urmă și nu a mai reușit să ne, să ne întâlnim cu reprezentanții OCDE, ceea ce pentru mine este profund regretabil, pentru că subiectul economiei digitale este deosebit de important pentru mine, însă trebuie să ne asigurăm că avem o abordare internațională dincolo de frontierele Uniunii Europene și din acest punct de vedere activitatea privind uh, definirea sediului uh, digital este foarte importantă și contribuția OCDE este și uh, din acest punct de vedere deosebit de importantă și ar fi fost cu atât mai important să ne fi uh, întâlnit cu reprezentanții uh, acestei organizații și poate o să va fi posibil pe viitor să invităm să apară în uh, fața comisiei noastre pentru a discuta tocmai acest subiect atât de important. Există um, o inițiativă din partea mai multor state membre privind modul de a impozita uh, cifra de afaceri sau uh, profitul sunt instrumente la care ar trebui să ne gândim și poate ar trebui și noi să găsim să venim cu o propunere despre cum este posibil pe plan european să creăm o definire, o definiție a sediului um, digital, a unui sediu privind desfășurarea activității în mediul uh, digital. Și cred că astfel Uniunea Europeană ar putea să facă câțiva pași în, în această direcție, pentru că uh, este o lacună majoră cu care ne confruntăm în, uh, în acest moment și cred că trebuie să ajungem în situația și ar fi bine dacă am reușit să dovedim că Uniunea Europeană poate să aibă un um, rol de lider din acest punct de vedere. O să mă opresc aici, aștept cu nerăbdare activitățile ulterioare care ne așteaptă și sper că până la urmă vom reuși să găsim un echilibru, un, un rezultat echilibrat care să se bucure și de, de sprijin și în Consiliu. Acest lucru este important pentru mine. Nu contează adică dacă dorim să avem o, o influență asupra acestui dosar, trebuie să câștigăm și uh, încrederea Consiliului. Mulțumesc. Mulțumesc. Hug Baie are acum cuvântul următorul raportor din umbră din partea Eșida. Șapte minute. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus uh, și colegul meu, nu e vorba aici neapărat de uh, calendar, suntem uh, oarecum într-un consens aici în ceea ce privește convergența și armonizarea necesară pentru a lupta împotriva uh, Uh, evaziunii fiscale. Și iată că informațiile de ieri ne-au reamintit încă o dată că lupta nu s-a terminat. Am trecut prin uh, LuxLeaks, uh, Panama Papers, pe care l-am votat în urmă cu câteva zeci de zile și iată, ni se aduc din nou la cunoștință practici fiscale imorale sau chiar ilegale ale unor companii multinaționale și unor persoane fizice. Sper de aceea ca raportorii să țină cont de acest lucru și să facă progrese reale în acest dosar, pentru că o bază fiscală consolidată comună pentru toate companiile este necesară pentru ca veniturile să fie impozabile acolo unde se creează valoarea. Ceea ce s-a prezentat este un punct de plecare interesant și vreau să mulțumesc ambelor, ambilor raportori. S-au spus deja foarte multe lucruri, aș face doar câteva comentarii legate de amendamente. În primul rând, îmi pare rău mm, de atitudinea anumitor colegi care pur și simplu cer respingerea directivei. Cred că toată lumea este de acord că avem nevoie de o astfel de directivă dacă dorim să simplificăm viața companiilor care lucrează în mai multe țări europene și pentru a lupta în mod eficace împotriva evaziunii fiscale. Deci nu înțeleg deloc aceste amendamente care resping pur și simplu directiva. În al doilea rând, am văzut că majoritatea deputaților doresc o abordare comună între cele două rapoarte pentru a fi și mai eficienți. Deci, o, o bază comună fără consolidare ar putea pune în pericol măsurile luate. Deci, bineînțeles, cele două merg mână în mână. Colegul meu a spus-o deja, dar vreau să insist și eu. Uh, este important să ținem cont și de economia digitală și uh, fără a ține cont de aceasta, evaziunea fiscală uh, nu ar putea ține cont de marea mobilitate a capitalurilor fiscale. Un alt, un alt comentariu se referă la mecanismul în sine. Comisia a inclus în această propunere două mecanisme care pe de o parte favorizează investițiile în domeniul inovațiilor, ceea ce susține, bineînțeles, și în al doilea rând privilegiază uh, investițiile față de îndatorare, ceea ce pune probleme pentru anumite companii. Cele două propuneri sunt extrem de interesante și trebuie să le analizăm împreună pentru a nu uh, avea și mai multe probleme decât cele pe care dorim să le rezolvăm. Pe de altă parte, ar trebui să analizăm punctele esențiale și anume rata de impozitare și uh, baza fiscală pe baza cărora se definește uh, o companie care intră în această directivă, deci pragul stabilit. Uh, până la urmă, unul dintre raportori uh, propune ca toate companiile să fie incluse și deci să nu se mai facă o diferențiere între ele. Practic, Uniunea Europeană ar putea în felul acesta să fie credibilă și eficace și să rezolve toate îndoielile existente. E clar că toți uh, am fost uh, aleși în mod public și cred că nimeni aici în sală nu poate uh, cu sinceritate să explice cetățenilor că o rată de impozitare de zero sau chiar negativă nu are alt scop, dacă nu unul unic, acela de a uh, Um, deplasa uh, impozitarea într-o țară terță în scopuri uh, frauduloase. Și uh, nu se poate ca companiile cu venituri de peste 500 de milioane de euro să poată să scape de impozitare și să beneficieze de sisteme mult mai profitabile în altă parte. Iată de ce e nevoie de o rată minimă de impozitare de 18%, fără de care nu se poate uh, realiza această armonizare. Câteva cuvinte acum și despre contextul în care se dezbat aceste texte. Știm cu toții că propunerea din 2011 a eșuat la Consiliu pentru că nu s-a ajuns la un acord în ceea ce privește armonizarea în domeniul fiscal. În continuare, actualitatea ne-a arătat uh, care sunt consecințele acestui eșec și sper ca de data asta să existe o susținere masivă din partea Parlamentului care să ajute și la Consiliu și de aceea îmi doresc ca raportorii să ajungă la o poziție ambițioasă din partea Parlamentului, susținută cu majoritate pentru a avea și un acord la Consiliu. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum Sander Lunes din partea grupului ECRM. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, uh, eu sunt unul dintre deputații care a prezentat un amendament general de respingere a acestei directive și cred că este corect să o fac, așa că pentru că astăzi am uh, ceva timp la dispoziție am să îmi prezint un pic argumentele. Cred că scopul celor două directive este unul de lăudat. Este un scop bun, pozitiv, însă eu cred că el poate fi atins în alte feluri care sunt mai proporționale și mai inteligente. Cred că CCCTB-ul reprezintă o restricționare excesivă a competențelor statelor membre și uh, interzice statelor membre să uh, fie competitive din punct de vedere competitiv și să își îndeplinească autonomia fiscală, ceea ce afectează practic uh, uh, miezul Uniunii Europene și anume concurența, pentru că tocmai aceasta o face mai puternică și ne face să fim atât de buni. Iată deci o concurență care ar fi subminantă, concurență între regiuni și între statele membre. Acestea fiind spuse, așa cum am spus-o și mai devreme, cred că nu este deloc corect ca multinaționalele să utilizeze politici fiscale agresive pentru a-și scădea baza fiscală, pentru a-și uh, deplasa uh, veniturile și pentru ca impozitarea să fie mai redusă față de companii mai mici care nu au această posibilitate și care trebuie să plătească mai mult. E clar că nu este corect, deci suntem de acord cu principiul că impozitele trebuie plătite acolo unde se realizează profiturile. Și tocmai de aceea am prezentat uh, o serie de măsuri care au fost deja implementate la nivel național, care fac ca sistemele de impozitare să fie mai uh, uh, transparente, mai simple, cu măsuri luate în cadrul OCDE-ului, măsuri pe care statele membre le implementează deja. E vorba de ATAD 1 și 2 și implementarea câtorva măsuri OCDE care afectează direct piața internă. Deci, iată un lucru bun, pozitiv. Cred totuși că Comisia consideră că toate aceste măsuri internaționale nu sunt suficiente, că trebuie să facă mai mult și e nevoie de o armonizare a bazei comune consolidate uh, pentru profiturile impozitabile. Însă fiecare stat membru ar trebui să aibă posibilitatea să stabilească nivelul de impozitare, însă dacă analizați îndeaproape textul propus, este clar că Uh, în ziua de astăzi există posibilitatea de a avea o concurență fiscală între statele membre, însă după aceea propune și o rată minimă de impozitare. Cred că aceasta nu va face Uniunea Europeană mai puternică, ci din potrivă. Pentru că se pune problema până la urmă unde vom termina. Se vorbește de uh, Uh, o tax, impozitare fiscală la nivelul UE, ce va veni mai departe, impozitare socială, asigurări sociale și așa mai departe. Iată deci o propunere care se bazează pe ideea că trebuie să armonizăm politicile la nivel european pentru a putea avea o piață unică puternică. Și aici nu sunt deloc de acord. Eu cred că concurența este un lucru bun pe care trebuie să-l promovăm, să-l încurajăm prin toate mijloacele. Aș vrea să uh, îl citez aici uh, și pe Michel Ojean, care este uh, fostul director general pentru staff de la Comisia Europeană și care spunea că aceasta este una din principalele drame ale continentului european, faptul că există atât de multă concurență fiscală și uh, impozitarea a scăzut uh, până la 22% în uh, 2012. Aceasta este o dramă enormă, spunea dânsul de la comisie. Deci, iată, încă o dată vă spun că nu sunt deloc de acord și eu cred că concurența fiscală scade impozitarea, lucru care nu s-ar întâmpla altfel și nu cred că este o dramă, ci un lucru bun. Este bun pentru economie, bun pentru investiții, pentru spiritul antreprenorial, pentru salarii și pentru consumatori până la urmă. De altfel, dacă intrăm în detalii pe chestiunile de concurență, vedem că în Uniunea Europeană uh, poate să Uh, voteze cu piciorul, adică să se deplaseze dintr-un stat membru în altul dacă nu le place într-unul. Ce fac uh, francezii, de exemplu, atunci când domnul Hollande a schimbat uh, sistemul de impozitare? S-au deplasat în altă parte, au venit, de exemplu, la Londra și, de altfel, există mai mulți francezi la Londra decât existau francezi la Bordeaux sau la Strasbourg. Și asta tocmai din cauza politicilor fiscale ale domnului uh, Oland. Și cred că domnul Macron uh, face mult mai bine acum pentru a se asigura că reduce acest uh, nivel de impozitare atât de ridicat pentru a fi mai competitiv, pentru a pune capăt fugii de creierii, pentru a avea mai multă Uh, competitivitate și pentru a repune Franța pe locul său în Europa. Cred că este un lucru bun, poate unora nu le place această concurență, doresc mai multă armonizare, dar aceasta nu este și părerea mea. Ceea ce mă deranjează cel mai tare în această propunere este această lipsă sau pierdere de suveranitate în special pentru micile state membre, precum țara mea, pentru Belgia, dar și pentru țările de jos, de exemplu țara raportorului sau pentru Irlanda, care vor avea de suferit. De ce? Pentru că statele membre mai mari au deja o piață de desfacere mult mai mare, au economii de scară, au mai multe oportunități prezente deja pe care statele mici nu le au. Acestea trebuie să fie mult mai atractive și politicile fiscale sunt tocmai instrumentul de care au nevoie pentru a fi mai atrăgătoare, în special în zona euro, care nu le oferă oportunitatea de a juca uh, pe picior de egalitate. Deci au nevoie de politici fiscale inteligente pentru a face față. În încheiere, nu cred că avem nevoie de cele două texte, ci de mai multe măsuri pentru a ne asigura că eliminăm politicile fiscale agresive practicate de marile multinaționale, așa cum a făcut-o OCDE-ul. Pentru că în trecut uh, oamenii uh, s-au deplasat atunci când a fost nevoie, au trecut din Franța în Anglia și așa mai departe, însă dacă o vom face din noi, atunci oamenii se vor deplasa, însă nu doar în sânul UE, ci chiar în afară și cineva va trebui să explice până la urmă cum vom face Uniunea să fie mai puternică dacă îi vom face pe oameni să se ducă până în Statele Unite. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu știu dacă IMM-urile sau uh, alte companii se vor deplasa spre alte jurisdicții, pentru că ar fi mult prea complex. Da, dar nu va fi o problemă să se adapteze la noul sistem de impozitare. Foarte bine, dumneavoastră atunci puteți să le sfătuiți. Și acum din partea grupului ALDE, domnul Iesec, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce o să se întâmple și cum o să mai voteze cu picioarele după Brexit. Da, să vedem. Mulțumim uh, raportorilor pentru eforturile depuse și aș vrea să vă atrag atenția supra importanței acestor acte legislative în materie de întărire a pieței și de consolidare a bazei de impozitare. Comisia noastră ia în calcul și revelațiile recente care ne arată că e nevoie să contracarăm practicile de până acum, inclusiv cele din domeniul evaziunii fiscale. Acest dosar, practic, eh, vine să acopere o ultimă lacună din arsenalul nostru și dacă vrem să fim eficienți, consolidarea bazei de impozitare trebuie să rămână un eh, ingredient esențial. Și asta spun și în amendamentul meu însă e vorba aici doar de o a doua fază a sistemului, faza de consolidare. E nevoie și de un mecanism eficient de soluționare a disputelor, mai ales pentru că sistemul nu va trebui să fie aplicat de toate societățile. Un alt element menționat de mine se referă la impozitarea sectorului digital. Trebuie să redefinim conceptul de entitate permanentă pentru a ne adapta și la această piață digitală. Definiția actuală sugerează că ratele de impozitare într-o jurisdicție se calculează doar în momentul în care firma respectivă are prezență fizică acolo. După cum am spus și ultimul schimb de opinii, e foarte riscant să deschidem aici discuția ratelor minime, Știm cât de greu va fi să se adopteze un astfel de sistem în statele membre și dacă venim și cu aceste elemente prin statele membre se vor opune și mai mult. Trebuie să spunem clar că nu e vorba de o armonizare a ratei de impozitare. Grupul meu a venit cu o serie de amendamente tocmai în acest sens. Am venit și cu amendamente menite a întări dispoziții referitoare la schimbul de informații cu caracter fiscal acest element este deosebit de important pentru grupul nostru. Avem de asemenea amendamente referitoare la domeniul de aplicare și la includerea IMM-urilor, făcând un apel la comisie să evalueze impactul caracterului opțional pentru IMM-uri. Trebuie să evaluăm avantajele și dezavantajele obligativității acestui sistem pentru IMM-uri. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, spune domnul președinte. Doamna Eva Joli. Mulțumesc, domnule președinte. De la începutul acestei legislaturi am văzut trei scandaluri majore referitoare la multinaționale. Și la întrebările ziariștilor îmi place să răspund că Uniunea Europeană a înțeles natura problemei, a înțeles care sunt dificultățile și încearcă să vină cu un regulament care nu va mai permite multinațională să nu plătească impozit nicăieri și vom face asta prin CCCTB. important pentru mine este ca cele două directive să fie discutate împreună, pentru că mă tem că dacă ne mulțumim doar cu CCTB, cealaltă nu o să mai fie definitivată niciodată. Dar dacă ne uităm la numărul scandalurilor, dacă ne uităm la ce vrea opinia publică, e important ca aceste directive să intre în vigoare în același timp, în 2020, după cum propun raportorii. Uh, temerea rămâne următoarea, și anume blocarea textului în Consiliu, pentru că altfel aceleași cauze generează aceleași efecte. E nevoie de unanimitate și știm că țări ca Luxemburg, Irlanda, Orlanda, or, ori Olanda nu vor sprijini un astfel de proiect. De aceea am venit cu un amendament care invită Comisia, într-un astfel de caz, să invoce articolul 116, să considere că este vorba de o distorsionare a mediului concurențial și să treacă la o adoptare în codecizie cu majoritate simplă. O altă posibilitate de discutat între raportori ar fi să trecem la cooperare întărită cu posibilitatea de a denunța acordurile bilaterale cu statele care refuză să respecte aceste principii, pentru că nu se mai poate accepta acest furt organizat, jaf organizat de produse fiscale. Trebuie să armonizăm regulile de contabilitate pentru calcularea bazei de impozitare. Și am venit cu amendamente și în acest sens. E important, de asemenea, să discutăm și rata de impozitare, pentru că astfel deschidem, trecem de la concurența pe marginea bazei de impozitare la concurență pe marginea ratei de impozitare și aș propune un 20% din care o parte să financeze și bugetul Uniunii Europene. Evident, e important să se poată impozita și economia digitală, cunoaștem cu toții situația actuală, unde este perfect posibil, de exemplu pentru Google în Franța, să aibă un spațiu de 10.000 de metri pătrați cu sute de angajați și mii de computere și să spună că n-au un sediu permanent. Deci va trebui să redefinim acest, această noțiune de sediu permanent, de prezență permanentă și să operăm și cu conceptul de prezență virtuală permanentă. De asemenea, când vorbim de redistribuirea profiturilor, trebuie să avem criterii care să se facă ecoul uh, modelului de afacere al economiei digitale, și anume venitul generat de datele colectate, de informațiile colectate sau de numărul de utilizatori pe o anumită platformă. Toate aceste lucruri vor trebui discutate și am toată încrederea că vom reuși să găsim compromisuri inspirate și funcționale. Apoi, în ceea ce privește fondurile proprii. Comi- pro- soluția propusă de comisie nu mi se pare cea mai bună. Vorbeau de autorizarea unor măsuri naționale, ca în Belgia acum, mai curând decât să se orienteze spre o limitare a duratei de reducere a datoriei. Și am venit cu amendamente și în acest sens. Sunt și, din acest punct de vedere, exemple în studiile efectuate de grupul verzilor, vă, vă sugerez să le citiți. Există cazuri în care nu s-au plătit impozite ani de zile pentru că da, nivelul datoriei este raporta, reportat în mod indefinit. Apoi, în ceea ce privește supradeducțiile pentru cercetare și dezvoltare, aș propune excluderea sectorului financiar, pentru că contribuabilul nu plătește pentru dezvoltarea de produse financiare toxice pe lângă cele pe care le avem deja. S-a văzut câte foloase a tras BNP, de exemplu, din astfel de dispoziții în trecut. Din potrivă, trebuie să încurajăm politicile de inovare prin subvenții și garanții de stat. Sunt sigură că împreună, raportorii și raportorii în vom găsi compromisuri inspirate care să țină cont de situația actuală. Nu mai putem tolera ca lucrurile să meargă înainte. Vedem în Paradise Papers comentarii repetitive, repetate. Tot asta e legal. Păi ar trebui să nu mai fie legal următorul intervenient pentru EFDD, domnul Marco Valli. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus deja unii dintre colegi, după scandalul Paradise Papers, trebuie să ne asigurăm că intervenim la timp cu această inițiativă se vede că toate planurile de, de reprezentare sunt implicate în aceste scandaluri. Aș invita Comisia Europeană să ne ofere cât mai curând o listă cu țările necooperante, o listă neagră, inclusiv state membre ale Uniunii Europene care continuă cu aceste practici fiscale imorale. În ceea ce privește propunerile, Apreciem ce au făcut raportorii din umbră, mai ales uh, amendamentele menite a întări regulile din contextul CCCTB și a elimina portițele de scăpare și a reduce măsurile cu caracter arbitrar. Propunerea, esențială în opinia noastră, totuși nu garantează o consolidare a bazei de impozitare, pentru că există încă diferențe uh, în ceea ce privește calculele contabile la nivel național. De aceea, noi am sugera ca pentru anul ce va urma introducerii, intrării în vigoare a acestei propuneri, să avem în vedere o altă propunere și anume să se facă un calcul mai eficient al bazei de impozitare pentru a ne asigura că aceste asimetrii de contabilitate între state sunt luate în calcul, însă acest pachet trebuie să intre în vigoare cât de curând posibil și ambele uh, uh, documente vor trebui să intre, ambele legi vor trebui să intre în vigoare în același timp. Nu vrem ca întreaga, întregul eșafodar să fie subminat, așa că nu am fi de acord cu o perioadă de tranziție pentru compensarea pierderilor subsidiare. Efectul ar fi unul contraproductiv. În ceea ce privește apoi punerea în aplicare și pragurile, noi am sugera cifră de afaceri de peste 50 de milioane pe an. Nu vrem ca IMM-urile care operează la nivel național să fie afectate în mod negativ. Și apoi ne-am extinde cele 750 de milioane vizate de comisie. Acesta ar viza doar 10% din multinaționale. 50 de milioane este pragul și acesta ar permite să includă mai multe multinaționale decât uh, pragul propus de comisie. Mai multe multinaționale, mai puține IMM-uri. Astea sunt datele pe care le-am primit de la statele membre. După cum uh, spunea deja Paul, în ceea ce privește punerea în aplicare, considerăm că este esențial ca toate societățile, inclusiv cele care oferă servicii digitale, să fie impozitate în Uniunea Europeană, nu doar cele care au un sediu permanent sau o prezență permanentă și vom cere apoi eliminarea tuturor supradeducerilor pentru că acestea permit tot felul de acte de manipulare și creează probleme cum ar fi cele văzute și discutate de noi în diferitele noastre ședințe, Panama Papers și așa mai departe. Așa ajungem la probleme dacă avem tot felul de deducții pentru deduceri pentru cercetare și dezvoltare și așa mai departe. ar trebui să eliminăm toate uh, portițele de aici. În ceea ce privește statele terțe, vorbeam de uh, acest transfer pricing. Însă ce iese din Uniunea Europeană ar trebui să fie impozitat și nu poate fi aici vorba doar de beneficii pasive. Comisia, în opinia noastră, ar trebui să vină cu o nouă propunere legislativă și în ceea ce privește rata, ar trebui să se bazeze pe un calcul comparativ pentru a elimina problemele ce decur din asimetriile existente. Pe de altă parte, consider că raportorii din umbră au uh, făcut foarte multe lucruri bune am citit amendamentele ale verzilor, a celor de la GUE în special, sunt de acord cu ei, cred că uh, suntem pe calea cea bună și cred că putem face multe lucruri bune. Haideți să îmbunătățim uh, situația și să eliminăm toate portițele existente. Mulțumim spre domnul președinte. Acum uh, dăm cuvântul uh, domnului Vir, doamnei Virnic, raportoare din umbră de partea ALDE. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru aceste amendamente, stimați colegi, pe multe le-am citit cu mare interes. În primul rând, celor care încă au dubii vis-a-vis -vis de aceste propuneri, trebuie să le spun că CCTB și CCTB sunt singurul mod în care putem realiza o impozitare eficientă a societăților. Asta nu înseamnă că statele membre nu se mai poate concura între ele atunci când e vorba de rata de impozitare. O concurență sănătoasă, bazată pe rata de impozitare, va rămâne posibilă și trebuie să rămână posibilă. Orice propunere de praguri minimale și maximale vor trebui, va trebui să se bazeze pe o analiză clară de risc de distorsionare a, competi- a concurenței. Nimeni nu vrea o cursă spre rate cât mai joase. Cei care se tem că Uniunea Europeană ar putea fi mai puțin competitivă trebuie să știe următorul lucru. O concurență loială, echitabilă între statele membre în materie de rate de impozitare și infrastructură, această concurență va stimula investițiile în infrastructură și investițiile eficiente în infrastructură mai ales. Când e vorba de decizii de investiții pe termen lung, astfel Uniunea Europeană va deveni o destinație mai atrăgătoare. Din toate aceste puncte de vedere, înțeleg de ce există această ispită de a elimina pragurile și de a include toate societățile într-un singur sistem. Însă, trebuie să ne întrebăm următorul lucru. Ne va ajuta acest lucru să atingem obiectivul propuneri. Uh, nu sunt convinsă că așa vor sta lucrurile. Când e vorba de IMM-uri apoi, în funcție de țară, regiune sau perioadă din ciclul de viață al IMM-ului, e nevoie de abordări nuanțate. E nevoie de asemenea de un nivel ridicat de flexibilitate. Dacă ar fi să includem în CCTB o astfel de flexibilitate, am venit cu o lungă listă de excepții. Acest lucru ar fi contraproductiv, ar afecta negativ claritatea și transparența acestei propuneri. Și atunci ce putem face? Putem scădea pragurile. Însă acest lucru se poate face doar dacă este într-adevăr proporțional. Și atunci ne întrebăm cu cât trebuie să reducem pragul pentru a crește în mod semnificativ baza de impozitare pe care ne dorim. Sunt convinsă că vom ajunge la un acord în această direcție. Însă, din propunere, lipsesc două lucruri. Odată, măsuri viabile de protecție pentru statele membre în cazul în care registrează o pierdere fiscală semnificativă și apoi un mecanism de soluționare a disputelor între statele membre. Ca soluție la prima problemă, raportorii vorbesc de un fond de compensare. Mă tem că acesta n-ar putea fi instrumentul cel mai bun. Și aș întreba următoarele pe raportori. Cum ne putem asigura că pierderea astfel compensată este datorată doar intrării în vigoare a CCTB? Cum se calculează acest lucru? Cum se determină? Nu imaginez, îmi imaginez că un astfel de fond va duce la dispute. În plus, vor putea exista dispute între statele membre după aplicarea formulei. Și de aceea cer să se aibă în vedere un mecanism de soluționare a disputelor, pentru că acesta ar fi singura garanție împotriva unor efecte negative. Ne trebuie o formulă adaptată secolului 21 asigurându-ne că și activitățile digitale sunt bine reprezentate în această formulă și salut eforturile făcute în acest sens până acum de comisie. Însă, aș dori să vă spun că e nevoie de o propunere concretă care să ne spună cum s-ar putea face acest lucru în viitorul apropiat. Când, dacă modificăm formula, trebuie să avem mare grijă să nu creăm noi portițe. Apoi, încă o dată, aș dori să spun că ambele sisteme ar trebui să intre în vigoare în același timp, dacă vrem să funcționeze așa cum trebuie și dacă vrem să ne atingem obiectivele. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune domnul președinte. Am încheiat uh, intervențiile raportorului din umbră. Putem trece la Catch the Eye. Uh, domnul Hocmar are o solicitare. Dacă alți colegi domnul Hayes. Dacă alții doresc să intervină, vă rog, ridicați mâna. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbesc de IMM-uri de la început. Și e o problemă că startup-urile, noile a, uh, a, uh, firme din domeniu pleacă peste hotare pentru că au nevoie de o piață de capital mai bogată și aici trebuie să lucrăm în Europa și de asemenea vor uh, oportunități cât mai bune de dezvoltare și supraviețuire. Și apoi când firmele mari pleacă, asta afectează firmele mici pentru că există o relație simbiotică între cele două tipuri. Din punctul meu de vedere, propunerea Comisiei încalcă principiul subsidiarității. Uh, și câteva parlamente naționale au spus același lucru. Fiscalitatea ține de politica națională, de o competență a statelor membre. Salut, un plus de cooperare, cum facem în contextul OECD și altor structuri internaționale, cred că ar fi bine să avem un nivel uh, sporit de transparență dar dacă intrăm în modul de concepere a sistemelor fiscale din statele membre, intrăm într-un domeniu care ține de competența statelor membre și nu e ușor să faci așa ceva, pentru că aceste diferite sisteme fiscale reflectă nevoile specifice de finanțare a sectorului uh, public uh, din uh, fiecare stat membru. În anumite state membre, nivelul de impozitare e ridicat, inclusiv țara mea. În altele, impozitele sunt mai mici. Însă, acolo unde impozitele sunt mari, și serviciile publice sunt la un nivel ridicat. Și asta le face atrăgătoare. Cel puțin așa credem noi infrastructură mai bună, o finanțare mai bună pentru cercetare și activitatea științifică și aceste lucruri trebuie avute în vedere, dar e nevoie de finanțare pe diferite planuri. Însă, piața muncii nu e aceeași în fiecare stat membru, tipologia industrială nu e aceeași în fiecare stat membru. Nu putem avea o rețetă uniformă. Și apoi, raportorul și raportorul din vor trebui să aibă în vedere și următorul aspect. economia digitală cere un plus de reflexie la nivel european și global. Dar problema e următoarea. Economia digitală nu poate fi analizată din perspectiva vechii logici industriale. Unde e valoarea într-un produs sau un serviciu digital? Unde este produsă? În California sau în China? Sau când se consumă aceste produse. Sunt în Amsterdam, într-un laborator de cercetare, e foarte greu de operat. Și dacă greșim acum, vom afecta negativ uh, șansele Uniunii Europene de a intra masiv pe piața, pe, în economia digitală și vom afecta acele țări și economii care în prezent sunt vârful de lance al economiei digitale. O să intrăm uh, uh, uh, în următoarea perioadă de andărătele. Și mă tem că lucrurile sunt mai complicate decât le văd raportorul și raportorul. pentru că realitatea e complexă, după cum am început să spun, pornind de la propriile noastre observații. Da, realitatea totdeauna este foarte complicată, spune domnul președinte însă e greu de definit în mod ca, situația actuală ca fiind bună. Clar, multe lucruri lasă de dorit în materie de concurență. Avem o autoritate europeană care poate interveni cu instrumente specifice și asta arată că cadrul nostru legislativ poate păstra o concurență echitabilă și onestă. cred că un astfel de recurs ar trebui să fie unul extrem, nu obișnuit. Următorul intervenent, domnul Hayes. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și aș dori să mă alătur colegilor care i-au felicitat pe cei doi raportori pentru activitatea lor pe acest dosar atât de dificil și cred că dezbaterea pe care o purtăm în această comisie și Uh, diversitatea de opinii exprimate acum reflectă, de fapt, situația din societatea europeană, pentru că toată lumea își dorește ca multinaționalele să plătească taxele pe care trebuie să le plătească. Cu toții ne dorim un grad mai mare de transparență în acest domeniu și punerea, să punem capăt uh, practicii planificării fiscale agresive. Însă, modalitățile de a ajunge la acest obiectiv uh, sunt discutate astăzi eu sunt profund convins, domnule președinte, că investițiile în Europa, investițiile directe în Europa, indiferent de unde provin acestea, sunt legate în mod uh, direct de uh, consistența din punctul de vedere al sistemelor uh, fiscale. Cred că investit- investitorii vor dori să investească în Europa dacă sistemul uh, fiscal este unul uh, coerent, constant și transparent. Deci un sistem uh, eficient fiscal. Și, desigur, dacă este să ne uităm în Uniunea Europeană, adevărul este că diferite state membre urmează politici diferite datorită mm, unor tradiții istorice diferite. Eu vin dintr-o țară care până în anii 60 a fost uh, până în anii 60 a fost o țară pregnantă uh, agricolă însă care a decis să profite de potențialul uh, reprezentat de investițiile străine directe pentru a-și Uh, repoziționa uh, economia. Îmi aduc aminte direct de criza financiară din Irlanda, în momentul în care făceam parte din guvern, când s-au exercitat presiuni imense asupra guvernului de a schimba politica fiscală. Și noi am uh, argumentat la momentul respectiv că cea mai bună posibilitate de a păstra activitatea economică în Irlanda și în Europa este să avem o politică fiscală coerentă. Uh, Uh, constantă. Motivul pentru care veniturile fiscale din Irlanda s-au uh, dublat în ultimii șase ani uh, ține nu doar de evoluția economică, ci și de punerea în aplicare în mod coerent a agendei BEPS a OCDE. O mare parte a planificării fiscale agresivă este tratată acum sau se încearcă tratarea ei în contextul OCD. Și cred că aceasta este abordarea cea mai potrivită. Și eu cred, ca și domnul Hăcmar, că politica fiscală ține de suveranitatea statelor membre și cred că concurența fiscală este un lucru bun. Eu cred că dacă vom păstra investițiile în uh, Europa și vom uh, concura, vom, va exista o competiție între noi, acest lucru nu va însemna o cursă înspre reducerea standardelor, ci va însemna, de fapt, păstrarea importanței um, continentul european pe plan uh, global. Deci este un lucru foarte bun, mai ales pentru statele membre mici, care nu au un trecut uh, industrial puternic, care trebuie să se reinventeze permanent pentru a Um, rămâne pe linia de plutire, spre deosebire de alte state membre mari care au o piață uh, internă imensă um, și care sunt confruntate cu alte uh, realități economice față de statele membre mici care înțeleg foarte bine că trebuie să-și schimbe mult mai des modelul uh, economic pentru a putea supraviețui în lumea economică actuală. Deci, Concurența fiscală nu cred că este un lucru rău din punctul meu de vedere. Și o remarcă în încheiere, dacă îmi permiteți. Purtăm această dezbatere fără să înțelegem impactul potențial negativ asupra bazei fiscale din fiecare stat uh, membru. Uh, nu mi se pare că este o idee prea bună, indiferent de propunerile făcute, crearea unui fond de compensare, un anumit, uh, un anumit uh, model de arbitraj, ca și cum ne-am întoarce în anii 50 uh, socialiști. În țara mea, acest lucru ar putea să, să afecteze cu până la o treime veniturile fiscale și alegătorii mei ar trebui, doresc să știe cine va achita, cine va veni cu banii lipsă până la urmă. Pentru statele membre mari care au, după cum am spus, o economie mare, acest lucru nu va fi atât de important, însă pentru noi aceste cifre uh, sunt, uh, aceste diferențe sunt foarte importante din punctul de vedere al planificării economice viitoare. Și aceste păreri se reflectă în amendamentele pe care le-am uh, depus și nu ar trebui să uităm că această dezbatere ar trebui să fie purtată cu tot realismul necesar. Încercăm să ne poziționăm economia într-un mod uh, onest și transparent și uh, să sperăm că vom obține și un rezultat onest pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pervanș Beres. Mulțumesc. Nu avem de gând să intervin aici, însă, pentru că am ascultat colegii, cred că trebuie să o fac. Eu, în general, nu sunt cunoscută uh, nici pentru a fi uh, criticat fostul model sovietic, nici pentru a fi un avocat uh, al concurenței libere totale, ca și cum ar, asta ar rezolva problemele economice. Uh, Însă în această dezbatere cred că trebuie să plecăm de la un principiu de bază și anume tratatul de la Roma. Domnul Hayes și colegii de la PPE în mod normal susțin acest tratat și anume principiul uh, concurenței libere și uh, nefalsificate, nedistorsionate. Cred că trebuie să ne reamintim de asta și nici nu mai știu când uh, am uh, introdus grupul de lucru al doamnei Prima Rolo, codul de conduită pentru statele membre, pentru a introduce acest uh, principiu al concurenței libere și nefalsificate între statele membre. Și faptul că acest principiu este călcat în picioare, ar trebui măcar ca unii să recunoască acest fapt, ceea ce explică, pe de altă parte, uh, faptul că chiar ieri și alaltă ieri uh, au uh, fost făcute revelații legate de diverse mecanisme utilizate. E vorba de jurnaliști care au avut o activitate exemplară în țările lor. Și din acest uh, Paradise Papers, despre care am aflat în ultimele zile, ne-am dat seama în primul rând că o serie de măsuri pe care le-am uh, propus uh, în Panama Papers erau foarte utile, propuneri făcute de grupul nostru și uh, pe de altă parte am înțeles că avem nevoie de această bază fiscală, de acest CCCTB. De aceea sunt cu atât mai mult șocată când aud că toate statele membre nu ar avea o strategie care să fie bazată pe economia de piață. Eu cunosc propriul meu stat, uh, Franța, care are o strategie care depinde practic de exporturi. Deci nu putem uh, oferi aici uh, caricaturi așa cum o fac unii. Pe de altă parte, nu putem să spunem că susținem concurența fiscală și în același timp să nu răspundem la următoarea întrebare, și anume de ce s-au stabilit niște praguri care, ca din întâmplare, sunt cele mai scăzute din Europa. Trebuie să fim totuși sinceri. Răspunsul este pentru a-i atrage pe cei care acum sunt în miezul acestor afaceri, cum ar fi Paradise Papers, printre care Apple, de exemplu. Deci uh, sunt destul de îngrijorată faptul că statele membre își uh, susțin uh, propria poziție. E clar, acesta este rolul lor. E de înțeles să existe eroticență, însă faptul că noi la Parlamentul European și am auzit aici și argumentele domnului Otmar, care spuneau că dacă unele țări uh, doresc să plătească mai mult pentru serviciile publice, e alegerea lor și dacă prin asta pot atrage capitalurile din afară, foarte bine. E clar că vor apărea dificultăți și cât de greu este să finanțezi astfel de servicii publice, tocmai din cauza acestor uh, concurențe uh, neloiale care subminează baza fiscală. Deci sper ca la comisia noastră să uh, avem uh, niște rapoarte de calitate care să ne permită să avem o atitudine ofensivă față de Consiliu și să mergem în această direcție. Sincer, cred că trebuie să ne prezentăm în fața alegătorilor și nu putem să le spunem că în fața revelațiilor făcute nu s-a întâmplat nimic și că aici, în comisia noastră, uh, tot ceea ce se întâmplă în afară și tot ceea ce ține de munca exemplară a anumitor jurnaliști nu are niciun impact asupra noastră. Sunt foarte surprinsă de ceea ce am auzit aici eu una îmi doresc să profităm de această ocazie pentru a merge mai departe, pentru a reconcilia acest principiu al concurenței loiale între statele membre, cu care sunt absolut de acord, însă pe o bază coerentă. Și coerența și transparența au nevoie de o bază fiscală consolidată care să permită o astfel de concurență în condiții normale, mai ales ținând cont de noile date economice și uh, de situația companiilor de astăzi care nu se compară cu uh, cele din secolul trecut. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul. Dreptul mare putem să dăm cuvântul acum Comisia. Valer Montalia, director la Digitaxud. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine să iau cuvântul cu ocazia acestei dezbateri legate de CCTB și CCCTB. Vreau să vă spun, în primul rând, cât de mult um, apreciem calitatea lucrărilor uh, dumneavoastră de până acum, așa cum a demonstrat-o de altfel și dezbaterea din această dupămasă. masă. În primul rând, noi suntem favorabili abordării raportorilor și anume de a analiza în comun cele două dosare. După cum știți, ideea de a scinda propunerea în 2011 n-a fost o alegere voită, ci una uh, motivată de anumite argumente care veneau de la Consiliu și anume legate de dificultatea negocierilor și dificultatea în special de a negocia dintr-o dată integralitatea acestui proiect. Deci suntem absolut de acord cu abordarea dumneavoastră și anume că beneficiile oferite de cele două propuneri împreună uh, țin practic de această etapă a consolidării, care ar fi golită de conținut uh, dacă ar merge separat și pentru a răspunde comentariilor care au apărut în această dezbatere. Pot să vă spun că elementele de consolidare sunt cele care aduc cele mai multe beneficii celor două obiective pe care le avem, obiective principale, și anume optimizarea uh, politicilor fiscale și, în al doilea rând, favorizarea unui mediu favorabil pentru companii, astfel încât, prin consolidare, beneficiile oferite prin uh, reducerea costurilor să uh, poată apărea pentru majoritatea companiilor. Și cred că este un element de care ați ținut cont în uh, munca dumneavoastră și, de asemenea, multe din amendamentele care au fost prezentate, pentru că s-a recunoscut uh, foarte rapid că se pot face îmbunătățiri uh, la propunerile Comisiei și suntem deschiși pentru a analiza aceste posibilități. Aș vrea cu această ocazie să mulțumesc celor doi raportori, domnului Tang și domnului Lamasur, pentru angajamentul pe care și l-au luat la nivel personal în aceste dosare, disponibilitatea lor pentru a lua cuvântul la diverse conferințe și seminarii și legătura strânsă pe care au menținut-o cu parlamentele naționale. Așa cum s-a spus deja aici, în această dupămasă, este într-adevăr un dosar care a fost uh, prezentat de comisie respectând pe deplin principiul proporționalității și al subsidiarității, dar este o temă care este în miezul politicilor economice și fiscale ale statelor membre și de aceea este important să avem o legătură puternică cu parlamentele naționale pentru a explica abordarea noastră și pentru a ține cont de îngrijorările lor pentru a găsi soluții fezabile. În cadrul lucrărilor pe care le-ați început, există mai multe elemente de îmbunătățire care au fost uh, propuse și care, din punctul nostru de vedere, merg pe drumul cel bun. Este vorba aici de economia digitală și procesul de digitalizare în general a economiei noastre. Este un punct asupra căruia Comisia s-a pronunțat printr-o comunicare pe 26 septembrie. Lucrăm în continuare la această temă și cred că nu va surprinde pe nimeni faptul că, din punctul de vedere al Comisiei, instrumentul structural de care avem nevoie pentru a ține cont de procesul de digitalizare al economiei pentru companii este tocmai această propunere CCCTB, în sensul definirii sediului permanent, prezența prețurilor de transfer și pentru a ține cont de diversi factori în formula de repartiție pentru baza comună consolidată. Toate acestea sunt elemente pe care le analizăm cu mult interes. Am notat de asemenea și dezbaterea legată de praguri, de felul în care sunt tratate uh, reducerile de impozit, felul în care sunt abordate anumite cheltuieli, uh, ca uh, cheltuieli pentru cercetare sau ținând de alte capitole sau uh, felul în care se raportează pierderile. Deci toate aceste elemente vor fi analizate uh, Uh, în urma unui acord între diversele grupuri politice, însă e clar că ele sunt elemente esențiale pentru a avea o definiție calibrată a uh, CCCTB. Și, într-adevăr, până la urmă, ceea ce contează cel mai mult este ce ne așteaptă de acum încolo. În primul rând, este vorba de raportul dumneavoastră comun și aici un element important care va fi analizat de Consiliu este acela de a avea o bază rezonabilă de negociere pentru acest dosar. În al doilea rând, un alt element uh, esențial în viitorul apropiat este acela de a putea stabiliza în sânul Consiliului și în cadrul președinției estoniene și a viitoarei președinții bulgare, dacă va fi cazul, deci să se stabilizeze ideea unei baze impozabile. Pentru că, așa cum s-a spus uh, deja aici, aceasta este pasul preliminar pentru a avea o dezbatere adevărată cu statele membre în legătură cu posibilul impact al acestei baze armonizate asupra veniturilor lor. E nevoie de un parteneriat cu statele membre, pentru că totul depinde de ele, însă este o muncă esențială pentru că este singurul element care ne poate face să facem o proiecție asupra veniturilor pe viitor și să vedem dacă formula de alocare a bazei consolidată trebuie reevaluată sau nu. Unul din comentariu se referă și la chestiunea uh, Uh, nivelului sau a ratei de impozitare. Comisia a fost foarte clară încă de la comunicarea din 2015, deci încă de la început. Noi susținem principiul unei concurențe fiscale transparente și sănătoase pe piața internă și tocmai de aceea dorim să avem mai mare transparență. Tocmai din același motiv, în nicio clipă nu am propus o armonizare a ratei de impozitare a societăților. Aceasta nu apare în propunerea noastră și noi ne-am dorit să avem o concurență uh, loială pe baza unei baze fiscale armonizate și a unei rate definite de fiecare stat uh, membru, decât uh, pe uh, baza unor 28 uh, de sisteme diferite cu atitudini diferite în ceea ce privește politicile fiscale. Iată deci uh, care este abordarea noastră pentru a avea o politică concurențială sănătoasă și armonizată pe piața unică. Vă mulțumesc încă o dată pentru dezbaterea atât de interesantă și așteptăm cu nerăbdare finalizarea lucrărilor dumneavoastră, pentru că acesta va fi de fapt începutul cooperării noastre pe viitor care va duce la negocierile cu Consiliul. Vă mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Mulțumesc comisiei și acum dau din nou cuvântul raportorilor. Alena Masor sau Paul primul? Cum preferați? Paul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Aș dori să corectez o neînțelegere. Eu nu vin dintr-o țară mică. Țările de jos uh, au un rol foarte important din punctul de vedere al uh, evitării uh, plății taxelor de exemplu, investițiile directe, străine directe din țările de jos și din Benelux uh, sunt mult mai importante și decât cele din SUA. Și Irlanda, din acest punct de vedere, de asemenea, este mult mai importantă din punctul de vedere al Franței și Germaniei. Și este vorba de, planific- de planificare fiscală agresivă. Nu există niciun fel de legătură cu o activitate economică reală. Da, lucrurile pot să fie interpretate în mod diferit, însă ați spus că, ați spus că doriți să fim onești și transparenți și eu chiar doresc să fim transparenți din acest punct de vedere și acest lucru ne demonstrează că ce fac țările mici este să, fu- să fure baza fiscală uh, a altor state. Deci asistăm în continuare la o la fenomenul pirateriei, un fenomen de, al pirateriei fiscale, care credeam că a fost depășit uh, deja de câteva secole. Deci, dacă mm, respectăm doar principiul subsidiarității, nu vom pune capăt acestei piraterii. Și ce s-a mm, discutat de suveranitate? Uh, suveranitatea va fi uh, pierdută în momentul în care rata de impunere va fi cea mai scăzută. Și, într-adevăr, țările mari trebuie să își asume un rol de lider pentru a pune capăt pirateriei din Uniunea Europeană. Doar așa lucrurile vor, uh, vor fi oprite, pentru că altfel nu vom putea opri ce se întâmplă în Irlanda sau ce se întâmplă în uh, Olanda. Și trebuie de, de asemenea să răspunde situației actuale, pentru că, după, după cum a spus și domnul președinte, într-un mod foarte sec, lucrurile nu sunt perfecte. Toate aceste state membre suverane nu au reușit să taxeze platformele digitale până acum. Facebook, Google nu plătesc aproape niciun fel de taxe. Uniunea Europeană, contribuabilii europeni, de fapt, au pierdut 4 uh, miliarde de euro datorită pirateriei din Uniunea Europeană. Și în ceea ce privește abordarea în cadrul OCDE, cu cea mai mare plăcere mi-aș dori ca pe plan internațional să se, să se găsească o soluție internațională. Însă primul punct din uh, Planul de acțiune uh, BEPS nu a fost o acțiune, ci a fost o amânare cu alți 5 ani, pentru că Uniunea Europeană și SUA nu au putut cădea de acord și nu vor cădea de acord uh, când vine vorba de taxarea economiei uh, digitale. Deci OCDE se așteaptă ca Uniunea Europeană, ca Europa să-și asume rolul de lider, pentru că altfel această situație nu va fi depășită. În al doilea rând, trebuie să taxăm Google și Facebook și cum vom face acest lucru, pentru că nu este vorba de uh, Uh, companii europene. Și în al doilea rând, sistemul actual este în avantajul marilor corporații și este în dezavantajul întreprinderilor mici mici și mijlocii. Nu se garantează o concurență loială și, uh, ceea ce, <laughs> și până la urmă, întreprinderile mici și mijlocii au o povară fiscală cam cu 30% mai mare decât cea suportată de marile corporații. Deci nu este vorba de o egalitate de uh, șanse între toți actorii de pe piață și mă bucur că atât de mulți colegi au cerut taxarea economiei uh, digitale și au venit cu idei concrete, pentru că, într-adevăr, este o problemă uh, presantă și înțeleg că există probleme dacă, tax, dacă taxăm cifra de, de afaceri, este o soluție ad hoc. Mi-aș dori o soluție integrată europeană, însă mă întreb de ce să nu începem cu o CCTB pentru platformele uh, digitale. Amendamentul 97 ar putea să fie un punct de plecare, ar fi un instrument prin care am putea taxa Google, Facebook și Apple, de exemplu. Și în fine, sunt de acord dacă ne dorim această soluție, și dacă anumite state blochează în continuare, sunt de acord cu Eva Jolie, nu ar trebui să renunțăm la ideea unei uh, cooperări consolidate. Ar trebui să existe un grup de țări care își asumă rolul de lider și care să demonstreze că uh, Uh, lucrurile se pot mișca, că sistemul fiscal poate fi uh, modificat uh, pentru a deveni unul cu adevărat modern și corect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului Alain Lamassoure. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor colegilor pentru uh, părerea lor, pentru amendamente, pentru critici, pentru sugestii, pentru tot ce a îmbogățit această dezbatere și așa cum a spus uh, domnul Butarie, pe care îl salut aici, dezbaterea aceasta a avut un nivel uh, foarte ridicat pe o temă absolut esențială. Și după comentariile lui Paul, atât de pline de dinamism și energie, pot să vă spun că sunt absolut de acord și aș insista asupra trei uh, puncte. Domnul Ferber a fost primul care ne-a recomandat uh, să menținem o legătură strânsă cu OCDE-ul, în special dacă dorim să ne lansăm uh, pe un domeniu inovator, cum ar fi, de exemplu, economia digitală. Pe de altă parte, așa cum a spus-o și Paul, uh, OCDE-ul este nesigur pe sine uh, în acest domeniu și nu va lua inițiativa. De aceea, dacă noi nu o facem, și e clar că este vorba aici de o propunere realistă și la care ne-am gândit mult, care corespunde economiei digitale de astăzi, aceasta ar putea deveni un element de referință pentru OCDE. Și aș reaminti că sub președinția germană a G20, uh, G20-ul a cerut OCDE-ului să facă niște propuneri uh, la primăvara anului viitor în ceea ce privește economia digitală și de altfel Uniunea Europeană, deci uh, Consiliul a făcut același lucru față de Comisia Europeană. Deci iată două instituții care merg în acest sens și vor veni cu propuneri la primăvara anului viitor și dacă până atunci Parlamentul în plus va fi pus pe masa negocierilor o propunere fezabilă, atunci va fi o referință foarte utilă, chiar dacă Parlamentul nu are o competență juridică, dar poate juca un rol esențial din punct de vedere politic. Un al doilea comentariu legat de dezbaterea privind uh, rata minimă de impozitare. În mod tradițional, dezbaterea aici se centrează pe axa dreapta-stângă. Consiliul nu va accepta niciodată o armonizare a ratei de impozitare, care uh, mi se pare că merge prea departe în ceea ce privește repartiția de competențe între Uniune și statele membre, pentru că fiscalitatea este în mod fundamental o competență a statelor membre. Deci, cred că avem uh, motive suficiente pentru a armoniza definiția bazei de impozitare, dar nu cred că putem merge mai departe. Cel puțin aceasta este părerea mea. Și am să spun același lucru uh, în legătură cu această rată minimă de impozitare, pentru că există două concepte diferite aici. În primul rând, din punct de vedere politic, dorim să impunem un nivel de 18 sau 20%, de exemplu. Este vorba de o alegere politică, nu este a mea personală, este o propunere a grupului meu politic și ar putea foarte bine să vină și din partea altor grupuri sau altor colegi. Și există și o rată minimă din punct de vedere tehnic, pentru că uh, dacă nu impunem niciun nivel uh, minim și un stat, de exemplu, alege să impună 1,5%, e ca și cum nu s-ar impozita nimic. Deci trebuie să ajungem la un compromis în jurul acestui minim tehnic, să-i spunem, și vroiam să vă atrag atenția asupra acestei fațete. Un ultim comentariu. Această uh, dezbatere care a fost deschisă de domnul Lunes, de ECR, uh, de Gunnar și de domnul Hayes uh, legat de problema de fond aici și legitimitatea intervenției UE pentru a merge înspre o armonizare a beneficiului uh, impozitabil. O spun și pentru colegul Lunes. De câte ori uh, aud că se vorbește despre state mici, uh, mi se pare că ceva e putred în Danemarca și nu văd de ce la această temă statele mici ar fi dezavantajate față de altele. Și dacă aud că se spune, da, un stat mic nu poate beneficia decât de o piață mică și prin urmare trebuie să găsească alte mijloace de a se descurca mm, ca mic client, dar un stat mic însă are la dispoziție aceeași piață ca celelalte state de 500 de milioane de locuitori un stat uh, mic cu 400.000 de locuitori beneficiază de această piață unică de 500 de milioane și uh, cu toate astea oferă pieței comune doar 400.000 de consumatori. Deci, dacă discutăm la nesfârșit și facem polemică legată de aceste state mici, pot să vă spun că suntem mândri că avem și state mici cu o populație scăzută și state mari, sau așa zise mari, deci cu populație mai mare, așa cum o spunea cu simța al umorului domnul Juncker, până la urmă în noi există două uh, tipuri de state, cele care se cred mici și cele care se cred mari. Și până la urmă, mărimea nu prea are multe de spus în acest domeniu. Însă, până la urmă, e clar că există state care au de pierdut și altele care au de câștigat de pe urma politicilor fiscale și trebuie să găsim un sistem pentru a compensa această situație. Și aici uh, știu că s-au prezentat amendamente și suntem deschiși pentru a îmbunătăți propunerea noastră. Aș vrea să vă asigur și în ceea ce privește impozitarea economiei digitale, uh, să-i spun lui Gunnar, care a făcut comentarii pertinente. În primul rând, președinția estoniană și am fost uh, împreună cu Paul la Tallinn și ne-am întâlnit cu secretarul de stat care este responsabil uh, pe această temă. Este una din primele vizitele, vizite pe care le-am organizat, încă din primăvara anului trecut, și secretarul de stat uh, estonian ne-a spus cu oarecare curtoazie că, într-adevăr, nu erau nebuniți după CCCTB dar că Estonia va juca rolul său cu loialitate în calitate de uh, președinte al Consiliului, va uh, încerca să Uh, dezbat această temă fără a ajunge însă neapărat la un acord. Însă uh, și-a dorit încă de pe atunci și a afirmat acest lucru că dorește introducerea impozitării economiei digitale. Știm foarte bine uh, cum, cât de bine se descurcă Estonia în acest domeniu și dacă Estonia ne-ar fi spus, atenție, nu, nu e posibil, probabil că atitudinea noastră ar fi fost diferită, însă noi am fost încurajați de estonieni. Și acum în ceea ce privește criteriile. Gunar, are dreptate atunci când zice da, în economia digitală de astăzi nu uh, știm care este modelul economic care se va aplica peste câteva săptămâni, luni sau ani, pentru că tehnologia evoluează mult prea rapid. Pot să vă spun că toate consultările pe care le-am organizat, uh, literatura pe care am analizat-o, am văzut că există un singur lucru care nu poate fi delocalizat și anume dat, datele cu caracter uh, personal. Datele mele personale pe care le ofer gratuit Facebook-ului, Facebook-ul poate să le colecteze și să le proceseze unde vrea, într-un nor sau oriunde. Însă uh, uh, Facebook-ul uh, nu poate uh, face să schimbe datele mele și anume unde locuiesc uh, precis. Un ultim comentariu. Argumentul legat de subsidiaritate. Atunci când vorbim de fiscalitate, e clar că aceasta ține de competența statele, statelor membre. Însă există o diferență între subsidiaritate și repartiția competențelor. Pentru că, într-adevăr, fiscalitatea E clar că ține de competența statelor membre și reamintesc acest lucru în raport. Există și amendamente în acest sens și este primul lucru pe care îl spunem de câte ori ne întâlnim cu parlamentele naționale. Am spus-o la conferința interparlamentară, am spus-o în toate capitalele pe care le-am vizitat, o vom spune și la Sofia peste câteva zile. Pe de altă parte însă, cadrul de organizare a pieței unice ține de competența UE și tratatul are două articole care combină practic cele două. Și prin analiza pe care noi am făcut-o, s-ar putea să nu fie toată lumea de acord, însă noi considerăm că nu putem avea o funcționare armonioasă a pieței unice uh, care să aibă, de o monedă, să aibă o monedă unică și o reglementare unică în toate domeniile, dar care să fie um, închistată pe o temă și anume cea a fiscalității, a impozitării beneficiilor. Aceasta este recomandarea noastră. Acum, există și problema subsidiarității, însă subsidiaritatea nu înseamnă neapărat că tratăm problemele la nivelul cel mai de jos cu putință. Nu, înseamnă că le tratăm la nivelul pertinent și atunci când este vorba de o negociere cu o companie multinațională, de exemplu, care poate avea o cifră de afaceri sau o valoare pe piața bursieră sau beneficii care depășesc, de exemplu, PIB-ul unui stat membru, de un, câteodată chiar de două sau de trei ori mai mare decât PIB-ul european, Mie mi se pare că acest principiu al subsidiarității ne-ar spune mai degrabă să negociem la nivel european, nu național cu respectiva companie. Deci, uh, iată, este o dezbatere care este în curs, uh, nu o vom încheia astăzi, dar trebuie să ținem cont și de aceste elemente dacă dorim să facem o propunere care să uh, facă ca Consiliul de Ministri să meargă înspre o soluție cât mai unanimă cu putință. Mulțumesc! Uh, to the rapporteurs and to the other... Mulțumesc foarte mult raportorilor și celorlalți care au intervenit în această dezbatere utilă și importantă. Eu personal sunt de acord cu concluziile celor doi raportori, însă, desigur, Comisia își va formula părerea finală, respectând toate procedurile. Votul final va avea loc în luna februarie, trebuie să mai uh, stabilim o dată. Și intenția este ca în aprilie 2018 să ajungem uh, în, cu acest dosar în plenară. Mulțumesc! Suntem cu patru minute înaintea timpului, pre, timpului prevăzut. Văd că domnul Stolojan este prezent. Deci cred că putem începe sau și eventual putem să luăm o pauză înaintea votului.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 So, we move to point nine. Deci, trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi. Examinarea proiectului de raport privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței, regulamentul VNB. Eu sunt raportor în numele biroului. Drept urmare, Aș dori să vă prezint pe scurt proiectul de raport pregătit de mine. După cum știți, noul context juridic apărut în urma tratatului de la Lisabona și necesitatea de a folosi o abordare mai țintită pentru a obține informații fiabile privind venitul național brut au făcut necesară modificarea regulamentului anterior din anul 2003. Din punctul meu de vedere, cred că propunerea Comisiei este una pozitivă pentru că își dorește întărirea, consolidarea com, uh, com- posibilității de a compara uh, informațiile privind venitul național brut de care sunt legate veniturile proprii, la fel ca și Comisia Europeană și eu cred că alegerea noului temei juridic, articolul 338 din tratat, este justificată și potrivită în același timp, nu doar pentru că a avut loc o modificare a deciziei privind propriile resurse, dar și pentru că informațiile privind uh, PNB sunt folosite și pentru alte uh, scopuri și, drept urmare, este necesar să fie garantată integritatea statistică. Obiectivul propunerii este aliniat obiectivelor comunicării din anul 2011 privind uh, evoluția uh, metodologiei, privind uh, datele statistice europene, care include între, alte, între altele integrarea datelor statistice, sincronizarea transmiterii datelor privind veniturile proprii. În plus, adaptarea uh, definițiilor la noile standarde contabile din anul 2010 pentru veniturile proprii sunt esențiale pentru ca informațiile legate de VNB să poată fi comparate. Și astfel va fi redus uh, riscul Um, pentru statele membre de a prezenta un sistem dublu de, de conturi. Deci, ținând seama de toate aceste aspecte pozitive, proiectul de raport prezentat de mine consistă, de fapt, doar din 20 de amendamente. Majoritatea acestora uh, Uh, doresc pur și simplu să clarifice intenția propunerii. Cu toate acestea, câteva amendamente se referă la modificarea delegării uh, de prerogative Comisiei. În articolul 1, propunerea Comisiei prevede doar recurgerea la măsuri de implementare și eu am propus să, uh, să dăm posibilitatea Comisiei să adopte acte delegate atunci când vine vorba de conținutul și nu de structura inventariilor, metodelor uh, folosite pentru a produce informații legate de venitul național brut. De asemenea, când vine vorba de prevederea măsurilor necesare care să garanteze fiabilitatea și comparabilitatea informațiilor VNB. În plus, mi se pare deosebit de important ca Comisia Europeană să recurgă la o consultare suficient de extinsă în pregătirea uh, adoptării acestor acte, respectând uh, prevederile acordului interinstituțional din aprilie 2017 pentru o mai bună legiferare în pregătirea acestor acte. Cred că și Parlamentul European trebuie să aibă acces în același timp, uh, ca și experții statelor membre, la aceste uh, acte și în același timp uh, să aibă acces la reuniunile grupurilor de lucru din comisie care pregătesc actele delegate. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și voi ține cont de amendamentele depuse. Mulțumesc. Și acum, raportorul din umbră din partea PPE, domnul Stolojan, vă rog. Uh, thank you, Mr. Uh, President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt cu totul de acord cu părerea dumneavoastră privind uh, utilitatea acestei propuneri făcute de Comisia Europeană, importanța venitului național brut se referă nu doar la modul în care sunt uh, calculate veniturile proprii la bugetul european, dar și ca un indicator uh, important din alte puncte de vedere, privind uh, politici diferite exercitate la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul fiecărui stat membru în parte. Desigur, acest regulament trebuie să fie actualizat plecând de la argumentele pe care ni le-ați listat dumneavoastră, domnule președinte. După ce am examinat amendamentele propuse în raportul dumneavoastră, pot să vă spun că majoritatea acestora sunt foarte bune. Cu toate acestea, Cred că două amendamente s-ar putea să ridice anumite probleme. În primul rând, amendamentul cu numărul 9, unde se face trimitere la calcularea VNB în trei moduri. Deci există trei metode. Metoda bazată pe producție, cea privind la utilizare și cea privind uh, venitul. Și amendamentul propus de dumneavoastră, în amendamentul dumneavoastră se spune că ar trebui să fie uh, raportată Eurostatului o singură metodă de calcul. Cred că acest lucru a furniza informații foarte limitate, pentru că, în mod normal, trebuie să se ține cont de toate cele trei aspecte pentru a fi determinat uh, venitul național brut. Și astfel, uneori, se, poate, se pot verifica anumite discrepanțe privind uh, mărimea VNB-ului, comparând rezultatele obținute prin diferitele metode, de exemplu, metoda privind uh, producția, utilizarea sau venitul. Și toate cele trei uh, metode de determinare a venitului național brut sunt importante nu doar pentru un stat membru, dar și pentru Uniunea Europeană. În general, ar fi util să dispună de asemenea informații. Sunt uh, însă dispus să discutăm acest aspect și sunt nerăbdător să aflu și care este părerea Comisiei și a Eurostatului în legătură cu acest aspect. Există și o altă propunere în acest raport. De fapt, este vorba de o respingere a unei propuneri făcute de comisie la amendamentul 14 Comisia propunea facilitarea unei uh, un, an, facilitarea analizelor comparabile ale conformității. Grupul de experți menționat articolul 4 și prin acest inventar, ghid, prin acest ghid referitor la inventar, uh, statele membre știu care sunt procedurile folosite reciproc pentru a fi determinat venitul național brut și poate în reuniunile între raportori și raportorii din umbră ar trebui să discutăm motivele pentru care ați uh, propus eliminarea acestei, pro- acestei uh, propunere a Comisiei Europene. În rest, după cum am spus deja, sunt de acord cu atitudinea dumneavoastră față de propunerea comisiei, inclusiv cu ideea privind actele delegate în locul actelor uh, de implementare. Deci cred că acest raport va putea fi adoptat cu un sprijin important de către comisia noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! O să o să vă răspund. Eliminarea nu se referă la eliminarea inventarului, ci uh, la actele delegate, dar este un aspect uh, natură pur tehnică. În numele CR, domnul Zile mi-a scris, uh, informându-mă că nu poate fi prezent, dar mi-a transmis comentariile dumnealui în scris, pe care, la care o să le dau citire acum. Mulțumesc pentru munca constructivă. VNB-ul este o măsură foarte importantă pentru că este baza pe care se calculează resursele proprii ale bugetului european. Este deosebit de important ca statisticile legate de VNB să fie fiabile, să fie comparabile între statele membre, să reflecte noile standarde de contabilitate Raportorul a insistat de, deja asupra necesității, fiabilității și comparabilității datelor statistice. Cu toate acestea, există în, în continuare caracteristici specifice naționale și nu este posibilă o comparabilitate perfectă. Domnul Zile consideră că implicarea și participarea extinsă a experților din statele membre va fi deosebit de importantă. Astfel, principiul subsidiarității va fi respectat și rezultatul final va fi uh, mai, mai buni. Este nevoie ca procedurile de control să fie aplicate într-un mod uh, consistent pentru a garanta calcularea um, efectivă a contribuțiilor fiecărui stat uh, membru în parte. Și raportorul din umbră din partea ECR așteaptă cu nerăbdare colaborarea ulterioară pe marginea acestui raport. Mulțumesc domnului Zila. Nu îl văd uh, prezent pe raportorul din umbră din partea ALDE sau din partea GUE sau din partea altor grupuri politice, deci cred că putem să dăm cuvântul reprezentanților Eurostat. Silke pe Weber, director de la Eurostat, este prezentă. Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, stimați uh, membri, Commission uh, proposal for the new GNI regulation. Vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să vorbim despre această propunere. Mulțumim, mulțumim domnului Gualtieri pentru proiectul de raport. Necesitatea de a modifica cadrul de reglementare a venitului național brut uh, a apărut uh, din trei motive principale. În primul rând, intrarea în vigoare a noului uh, manual ISA 2010. În al doilea rând, faptul că VNB-ul ar trebui să fie comparabil, drept urmare, definițiile relevante și normele de contabilitate ar trebui să fie respectate de toate statele membre. În al treilea rând, un punct deosebit de important, mai ales pentru statele membre, Noile propuneri vor fi utile pentru a reduce povara uh, susținută de furnizorii de informații din statele membre, uh, armonizând termene limită de transmitere acestor informații uh, până la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an. O modificare majoră, așa cum a spus-o deja raportorul domnul Gualtieri, se referă la modificarea temeiului juridic – Acum este vorba de articolul 338, care a fost ales din motivele prezentate de raportor și pentru noi este, deosebit, este o modificare uh, deosebit de importantă pentru că acum uh, producerea informațiilor VNB va fi complet uh, aliniată și va avea loc sub umbrela statisticilor uh, europene, respectându-se toate uh, normele și privind calitatea acestor informații pe fond. Propunerea este foarte similară cu cea actuală. Uh, această propunere are un caracter mai degrabă tehnic, Există câteva norme care conferă, conferă prerogative Comisiei Europene pentru a garanta armonizarea uh, regulamentului existent. Comisia așteaptă cu nerăbdare discuțiile ulterioare, inclusiv discutarea procedurilor legate de comitologie. Un alt uh, aspect important este arhitectura generală a uh, modelului privind resursele proprii fiecare state membre au uh, un interes major de a dispune de informații uh, comparabile, astfel încât toată lumea să participe cu partea care îi revine din punctul de vedere a propriilor venituri. Și în acest context este important să avem măsuri de implementare uh, care să garanteze atingerea acestor obiective, chiar dacă va fi nevoie de eforturi suplimentare din cei care furnizează aceste informații, în cazuri speci- uh, specifice. În concluzie, Uh, salutăm uh, sprijinul uh, exprimat de domnul Gualtieri vis-a-vis -vis de flexibilitatea comisiei necesară în punerea în aplicare a acestui regulament și așteptăm cu nerăbdare discutarea acestui dosar pe viitor. În ceea ce privește inventarele, cred că acestea ar trebui să fie decise de statisticienii de, de profesie, de experții din acest domeniu. Și, domnule președinte și stimați membri, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru uh, explicații ulterioare și în ceea ce privește întrebarea privind considerentul nouă. Nu, aș, nu m-aș fi putut exprima mai bine ca dumneavoastră. Eurostatul consideră că avem nevoie de toate cele trei metode privind VNB-ul. Uh, nu este vorba de o povară suplimentară pentru statele membre, pentru că marea majoritate a statelor membre uh, recurge la toate cele trei metode, tocmai din uh, motivele care ne-au fost expuse de domnul Stolojan. Astfel, uh, putem să comparăm mult mai bine informațiile, putem să vedem care este cea mai bună valoare a VNB-ului este, este ceva făcut deja de statele membre din propriul interes și noi ne-am dorit să primim informațiile obținute în urma celor trei metode, tocmai pentru a valida, putea valida mai bine rezultatele obținute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, mulțumesc și colegilor care au participat la această discuție. Desigur, o să examinăm cu toată grija amenamentele depuse. Aș dori în primul rând, să mulțumesc pentru sprijinul exprimat uh, față de abordarea uh, mea. Va trebui să mai discutăm ce se întâmplă cu uh, inventarul, act delegat pe conținut, de exemplu și în ceea ce privește uh, cele două puncte amintite de domnul Stolojan, cred că nu, că pe fond nu există o diferență majoră între noi. Cred că diferențele au un caracter mai degrabă formal și sunt dispus să discutăm, să vedem care va fi uh, formularea potrivită. La amendamentul 9 intenția nu fusese de a ne referi la o singură uh, metodă și de a interzice celelalte două metode. Însă textul original nu cred că este perfect. Se spune că s-ar putea să fie prezentate reflectându-se cele trei abordări, cele trei metode. Nu mi se pare o formulare foarte clară. Nu există o diferență pe fond, după cum am spus. Eu am încercat să clarific text, textul și sunt dispus să lucrăm împreună pentru a uh, clarifica tocmai acest text. Pentru că fie există obligația respectării celor trei uh, metode, ceea ce nu rezultă din propunerea comisiei, ori trebuie să există cel puțin o metodă, uh, nefiind exclusă folosirea altor metode. Deci cred că putem să lucrăm, desigur, la a găsi formularea cea mai potrivită. Nu am nimic uh, împotriva îmbunătățirii formulării propuse de mine. La 14 va trebui să verific pentru că este vorba de modificarea prerogativelor conferite comisiei pentru a putea adopta acte delegate și nu acte de implementare. Trebuie să vedem Nici aici pe fond nu cred că uh, nu există o diferență. Nu dorim să eliminăm inventarul respectiv, ci pur și simplu schimbăm natura conferirii prerogativelor Comisiei. Vă mulțumesc foarte mult și aștept și eu cu nerăbdare discu- uh, amendamentele. Termenul limită pentru depunerea lor este 22 noiembrie. În 11 ianuarie urma, urmează să le discutăm. Votul din Comisia Econ va trebui să fie confirmat fie 24 ianuarie, fie 24 februarie. Și ne dorim să începem negocierile tripartite cât mai repede posibil. În martie. Și sper că nu vor fi negocieri tripartite prea lungi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și uh, comisiei, reprezentanților din partea Eurostat. Și acum trebuie să uh, facem o pauză pentru că votul fusese prevăzut la 17.45. Am încheiat cu 10 minute înainte. O să începem votul respectând orarul prevăzut în ordinea de zi. Mulțumesc!

diverse și de loc pe loc.

Dear colleagues, we can start our voting session. Stimați colegi, haideți să începem uh, ședința de vot, ca de obicei, cu o verificare. Așa că votul este deschis. Verificăm dacă suntem gata de vot. Votul este deschis. În materie de verificare sunt neutru. Uh, domnule Lange, nu vă funcționează echipamentul? Încercați alt uh, pupitru? Atingerea magică, iată, s-a reparat. Magic fingers. so, We can close. Încheiem verificarea. Începem cu proiectul de aviz Fulvio Martușello privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și confiscare. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 52, spune domnul președinte, 53. De ce la mine apare 52, întreabă domnul președinte.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 Secretariatul îmi spune că ordinea de pe lista de vot nu este cea bună. Nu. 52 și 53 sunt ale domnului Viegas, le votăm împotriva oricum. Nu. Ce avem este lista finală. Mergem pe ultima versiune. Verificăm la 53. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. La diferență de un vot. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm și la 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, verifi, abține, verificăm. S-a deschis votul. Închidem votul, se adoptă. 52, 16, 17 din caduce, trecem prin urmare Nu, la amendamentul 56, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, la 56 s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. La diferență de un vot, 57 pentru, împotrivă, verificăm și la 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 59 pentru, în, pentru, împotrivă. Verificăm la 59. Socialiștii sunt împotrivă. A, e respins atunci. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, n-am văzut foarte bine eh, mâinile ridicate. 59 respins, 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă, la 78 verificăm, nu Acum are logică să-l votăm. O votul e deschis, se verifică la 78. Mai sunt doi colegi care n-au votat. Închidem votul. Respins. 79 pentru, împotrivă, abține, respins. 80 pentru, împotrivă, Verificăm la 80. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 81. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 81. Deschidem votul. Închidem. Respins. 22 împotrivă 20 pentru. 82 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 83 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 84 pentru împotrivă. Verificăm la 84. Deschidem votul. Închidem votul egalitate înseamnă că este respins. Trecem acum la amendamentul 28 de la considerente. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm la 28. Votul s-a deschis. Combinație originală aici de grupuri. Închidem votul. Respins. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm, cred că s-a respins, dar haideți să verificăm la 29, deschidem votul. Închidem. Respins. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, verificăm la 30, am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 32. Partea corespunzătoare. Pentru împotrivă. Verificăm la 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins de la 20. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm la 35. Am deschis votul. Închidem votul. Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37, pentru, împotrivă, verificăm, cred că s-a respins, dar verificăm, deschidem votul. Închidem. Da, respins. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. E amendamentul lor, nu văd bine pe liberali. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Votăm propunerea Comisiei în formă modificată. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Mai este de votat un coleg. Închidem votul. 39 pentru, un vot împotrivă și două abțineri. Felicitări raportorului.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 Uh, I think you have to wait, otherwise. <laughs> Sorry. Okay. The vote is closed. Închidem votul. 41 pentru, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Cu aceasta se încheie ședința de vot următoarea întrunire joi la 9 dimineața. Vă mulțumesc! Ședința este închisă.